Bun, așadar vom uh, relua lucrările de ieri și ajungem la punctul de pe ordinea de zi numărul 19. Este vorba despre primul schimb de opinii cu privire la un uh, act legislativ cu privire la certificarea anumitor minerale din zone de conflict care au uh, riscuri mari în ceea ce privește exploatarea lor în zonele respective. Ne gândim aici la uh, minereurile, de exemplu, din zona Congo. Această legislație a fost solicitată de noi de multă vreme de, către, de la Comisia Europeană. Noi voiam să ne asigurăm că resursele noastre, că materiile noastre prime, nu sunt exploatate în regiuni de conflict prin proceduri nedemne. De aceea este foarte bine că avem acum în fața noastră o, o legislație, o propunere în acest sens, mai ales uh, și în ceea ce privește uh, legislațiile altor uh, legi din această lume, cum ar fi Frank Act în Statele Unite. Propun să începem acum dezbaterea și La această primă dezbatere îl avem alături de noi, normal, și pe domnul raportor, domnul Winkler, dar de asemenea și reprezentanții Comisiei Europene, care vor prezenta succint, prin câteva cuvinte introductive, această propunere. Domnul Petro Somiles, din partea Comisiei, vă rog, aveți cuvântul. Yes, good morning, uh, Chair. Thank you very much. Bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră și să purtăm această primă discuție aici la INTA privind proiectul de regulament pe care l-am transmis cu privire la această due diligence în ceea ce privește importurile responsabile de staniu, tantal, wolfram și minereul lor, precum și de aur. După cum ați spus, domnule președinte, este vorba despre un text pe care vi l-am transmis pentru că Parlamentul uh, l-a solicitat prin mai multe rezoluții și este vorba despre o propunere care a fost precedată de o activitate pregătitoare foarte intensă. Au avut loc consultări publice cu multe, uh, mulți reprezentanți ai părților implicate. A fost realizat și un studiu de impact și în urma acestei pregătiri am ajuns la o propunere. Propunerea noastră uh, se bazează pe eforturile internaționale care există deja în acest domeniu, eforturi care au fost făcute de organizații internaționale, mai ales OECD și Națiunile Unite, eforturi din partea anumitor țări precum Statele Unite, pe care tocmai ați menționat-o, ați uh, numit și legislația de acolo, uh, și, dar uh, și țări din zonele de conflict, unde au fost adoptate legislații similare. Această propunere se bazează pe aceste eforturi existente și, în mod special, pe uh, liniile directoare OECD cu privire la aceste patru minerale care sunt acoperite de proiectul nostru de lege. Însă cred că este important ca, în ciuda acestor eforturi internaționale și a consensului uh, internațional, să spunem că în acest domeniu nu există încă reguli obligatorii internaționale. Cum se întâmplă în alte zone unde există legislație europeană în ceea ce privește lanțurile de furnizare cum ar fi legislația în domeniul uh, diamantelor sau a lemnului. Este deasupra o legislație care vine în completarea nu numai a celor eforturi publice internaționale, dar și a eforturilor care au fost făcute pe teren de către operatorii, de către actorii de business și sunt foarte multe scheme și foarte multe sisteme și structuri care au fost uh, puse în practică de anumite companii. Acest uh, proiect de lege, domnule președinte, urmărește trei obiective. Acestea sunt complementare, sunt interrelaționate. În primul rând, trebuie să existe o legătură între minerale, exploatarea acestora și finanțarea uh, zonelor armate. Ei bine, această legătură trebuie să dispară vorbim aici de zonele unde există deja conflicte sau sunt zone cu risc de conflict. În al doilea rând, trebuie create piețe în Uniunea Europeană pentru minerale comercializate responsabil din astfel de zone de conflict sau de risc înalt. Și, în al treilea rând, al treilea obiectiv pe care îl urmărim este îmbunătățirea capacității operatorilor europeni de a îndeplini cadrul de due diligence existent în domeniu. Și cu aceasta mă refer în special la obligațiile care există în Statele Unite prin uh, legislația Dodd-Frank de acolo. Această legislație nu a fost uh, un lucru izolat, ci a fost adoptată un, sub formă de pachet uh, împreună cu legislația din domeniul comunicației și arată că avem o abordare mai largă pe care am adoptat-o. Conține o serie de stimulente care completează proiectul nostru de regulament și reprezintă elemente importante care vor facilita um, această inițiere a mecanismului european de autocertificare propus prin proiectul de regulament. Proiectul de regulament, încă o dată, în ceea ce privește acoperirea din perspectiva produselor, acoperă stanul, dantalul wolframul și aurul, care sunt uh, cele patru produse pentru care OECD a uh, dezvoltat linii directoare până în acest moment. Din perspectivă geografică, uh, proiectul nostru de regulament are o acoperire geografică largă și se referă la toate zonele de conflict și care prezintă risc înalt, fără să menționeze regiuni specifice. Și sigur că acest lucru este diferit de legislația din Statele Unite, care se referă uh, mai ales la regiunea Great Lake. Am uh, optat pentru modelul OECD, care are o acoperire despre care vă spuneam. În ceea ce privește domeniul de aplicare, și referirea la lanțul de aprovizionare, care este abordat de proiectul nostru de regulament, am decis în mod deliberat să ne referim în această legislație dar la lanțul mediu, la nivelul mediu din acest lanț de aprovizionare. Ne referim aici la rafinării, de exemplu. Acesta este un element foarte important din întregul lanț de aprovizionare, este un nivel uh, în care informațiile în acest moment lipsesc în uh, linii mari și facem eforturi pentru a ținti acest nivel. Putem uh, contribui la colectarea multor informații și apoi uh, trebuie să ne asigurăm că punem la dispoziție aceste informații prin intermediul lanțului de aprovizionare. Aceasta este o diferență în comparație cu ceea ce au făcut uh, Statele Unite în Dodd-Frank, care au avut o abordare uh, a companiilor downstream. Înseamnă în același timp că odată ce ne referim la uh, nivelul midstream, că în acest context lucrăm cu o populație ceva mai restrânsă. Odată ce aceste rafinării uh, și minereurile despre care vorbim sunt la un nivel de 4-500 de mii. Acesta este domeniul de aplicare al legislației noastre. Vorbim aici despre un mecanism bazat pe procese și importatorii acestor patru minerale în Uniunea Europeană pot opta în mod voluntar să se autocertifică ce ca fiind importatori responsabili ai acestor produse. Și, făcând acest lucru, ei își asumă obligația de a îndeplini proceduri de due diligence pentru a determina originea materialelor pe care le achiziționează, astfel încât să evalueze dacă sursa este vreo zonă de conflict sau cu risc înalt și, dacă acesta este cazul, trebuie minimizate riscurile și trebuie să ne asigurăm că materialele respective sunt curate și nu contribuie la finanțarea zonelor și conflictelor armate. Abordarea se bazează pe declarații făcute de importatorii responsabili. Acestea vor fi supuse unei examinări de către autoritățile responsabile din diferitele state membre, autorități uh, responsabile cu implementarea acestui regulament. Și sigur că vor fi verificate, vor exista audituri, uh, importatorii vor verifica și ei uh, aceste lucruri, vor exista și inspecții interne, iar dacă condițiile nu sunt îndeplinite, astfel încât această autocertificare să fie validată, ei bine, aceasta poate fi retrasă. Așadar, pentru a ne asigura că această schemă, că acest mecanism va fi uh, aplicat, uh, spuneam că vorbim aici de o populație de cam 4-500 de importatori. Ei bine, noi am vrea ca cât mai mulți dintre ei să aplice acest mecanism de autocertificare, motiv pentru care am uh, pregătit câteva stimulente pe care le-am explicat atât în regulament cât și în comunicare. Un element important este faptul că vom publica anual lista topitoriile, topitoriilor care sunt uh, curate și care furnizează materie primă curată. Aceasta va fi o listă publică și uh, va reprezenta un element care pune presiune asupra diferiților importatori pentru a uh, folosi topitoriile care sunt listate aici și în ceea ce privește rafinăriile de asemenea. Va exista, de asemenea, vor exista stimulente sub formă de asistență oferită mai ales IMM-urilor care să-și poată îndeplini mai ușor uh, și să realizeze auditurile în contextul eforturilor de due diligence. Și comunicarea cu privire la proiectul de regulament oferă stimulente cu privire la achizițiile publice, mai ales în ceea ce privește achiziția de bunuri finite care conțin cele patru minerale. Prin intermediul autorităților publice, și prin posibilitatea de a include anumite clauze în uh, contractele semnate, astfel încât să poată fi achiziționate materiale care au fost supuse procedurilor de due diligence care arată că materialul respectiv, respectiv produsul, conține materiale curate. Comisia Europeană a indicat că prin introducerea unor asemenea clauze de performanță în uh, contractele sale de achiziții publice, cu instituțiile europene uh, procedează în mod corect și a solicitat și statelor membre să introducă astfel de clauze de performanță, clauze publice, în uh, contractele de achiziții publice. Până acum, ultimele element pe care doresc să îl subliniez, domnule președinte, toate acestea vor funcționa numai dacă uh, pe teren autoritățile competente uh, din regiunile de conflict și cele cu risc în alt vor beneficia de asistență, vor oferi asistență și acesta este unul din uh, elementele pe care îl subliniem în comunicarea noastră. Ele trebuie să uh, poată să-și înființeze în mod eficient sistemele și mecanismele de certificare, astfel încât operatorii lor să poată beneficia de aceste proceduri. Știm că aici lucrăm în țări care au o situație fragilă și este foarte important să ne asigurăm că introducem un sistem care este suficient de echilibrat și gradual, respectiv flexibil, astfel încât să nu uh, tulbure situația deja fragilă de pe teren printr-un sistem care ar impune o povară mult prea mare pentru autoritățile care nu au capacități suficiente. Cu aceasta, domnule președinte, îmi voi încheia uh, prezentarea introductivă și stăm la dispoziția membrilor pentru întrebări. Președintele, mulțumesc și acum raportorul nostru, domnul Winkler. Chairman, thank you very much, dear colleague. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați colegi. Mulțumesc de asemenea Comisiei pentru prezentarea acestei propuneri, propunere pe care dânsii au elaborat-o și pentru munca grabnică de la 1 septembrie. Practic conlucrez cu Comisia pe acest text și uh, am demarat uh, munca și alături de colegi pe care am să citesc mai târziu. Pentru a înțelege despre ce vorbim, întâi de toate, trebuie să vă spun că UE este unul dintre cei mai mari importatori la nivel global a minereurilor uh, pe care Uh, așa numitele cele trei T, staniu, tantal și tungsten. 15% din aurul uh, comercializat în întreaga lume ajunge în Europeană. Ca atare, avem nevoie de o abordare integrată pentru obținerea responsabilă acestor uh, minereuri și nu cred că declanșez diferent de opinie dacă spun că scopul regulamentului este de a rupe legătura între folosirea minereurilor, comercializarea lor și întregul lanț de procesare acestora minereuri provenite din zone de conflict. A rupe această legătură nu e um, singura problemă, pentru acest lucru l-am înțeles limpede din prezentarea comisiei, dar potrivit unor rapoarte, înțelegem că o combinație între uh, resursele naturale și zona de conflict uh, este cazul uh, pentru 20% din toate conflictele la nivel global. Problema Qatar este una foarte serioasă, foarte extinsă și avem nevoie în comisia noastră de o abordare responsabilă, deci a temei. Trebuie să găsim o soluție echilibrată și viabilă în ce privește asigurarea uh, materiei prime uh, pentru Uniunea Europeană, dar în niște condiții evidente, adică la câțiva ani după criza economică, Uniunea Europeană încă se confruntă cu vulnerabilitatea economică și trebuie să analizăm cu atenție inclusiv aceste vulnerabilități. V-aș reaminti încă anterior Parlamentul a solicitat Comisiei să ia măsuri pe această temă. Am elaborat o rezoluție um, ce privește minereurile provenite din zone de conflict. Acum avem această propunere de regulament și e foarte important de notat că um, acest text este însoțit de o comunicare, comunicare ce a rezultat din consultarea publică derulată anul trecut. Cred că legislația UE pentru obținerea de resurse responsabile se alătură altor inițiative și politici, bună oară inițiativa pentru uh, materii prime. Să legislația trebuie să recunoască schemele existente potrivit standardelor internaționale, bună oară mm, linile directoare OCDE privind diligența. Uh, și deci trebuie să profităm de toate aceste inițiative sau dispoziții existente la nivel global. Regulamentul propus este un act legislativ care va fi aplicabil în mod direct de către statele membre. Și eu cred că în acest moment mai e nevoie de unele clarificări în puncte uh, specifice. De exemplu, am prefera o definiție mai clară a zonelor de conflict, respectiv a zonelor cu risc înalt. Trebuie să fie foarte clar despre ce arii geografice vorbim și cărora li se aplică acest regulament. Apoi, trebuie să explicăm cine și în ce fel va decide că o țară sau o regiune este afectată de conflict. Apoi, ca Parlament responsabil, avem nevoie de asigurări că de, avem nevoie de lista um, topitorilor, respectiv rafinărilor. Trebuie să știm când și cum va fi publicată această listă, așa încât la rândul nostru să putem da asigurări operatorilor că vor avea timp să se pregătească și să-și adapteze activitatea pentru a se supune regulamentului definiția importatorilor e de asemenea o piatră de temelie a acestui regulament și cred că trebuie să ne străduim să um, găsim o formulare cât mai precisă. Apoi, eficacitatea regulamentului se va putea obține numai dacă avem și o implementare uniformă în statele membre și dacă vom ști ce uh, va face Parlamentul în anii care vin odată ce regulamentul este adoptat. S-a făcut referire și la Dodd-Frank Act din Statele Unite, care afectează um, operatorii din Uniunea Europeană și ca atare noi trebuie să fim foarte atenți la semnalele care ne arată că de facto această legislație americană poate avea un efect de embargo uh, în regiunea Marilor Lacuri. Ne dorim un astfel de embargo sau, și aici revin la ce spunea Comisia, sau unul dintre obiectivele noastre și din punctul meu de vedere cel mai important, să creăm o piață a UE pentru comercializarea responsabilă a minereurilor provenite din zone de conflict. Deci trebuie să ne folosim de politicile noastre comerciale pentru a interveni și a ajuta regiunile, comunitățile, practic, din regiunile problematice pentru a deveni jucători pe piață și să poată obține creștere economică și locuri de muncă. Comunicarea comună, dacă îmi permiteți, domnule președinte, este de asemenea foarte importantă ea va fi lansată în mod simultan cu regulamentul. În comisia noastră trebuie să rețină că tratăm regulamentul, dar trebuie să înțelegem și peisajul mai vast al acțiunilor UE. Stimulentele pentru companii, uh, posibilitățile de finanțare pentru IMM-uri sunt toate importante. De asemenea, trebuie să discutăm cu atenție aceste măsuri și aceste stimulente, pentru că, odată în plus, scopul ar fi de a încuraja comerțul legitim. Și v-aș da un exemplu. Achizițiile publice. Uniunea Europeană Uh, recent a modernizat cadrul achizițiilor publice. Acum suntem în perioada în care statele membre implementează acest cadru modernizat al achizițiilor publice, deci trebuie să discutăm cu atenție, să vedem dacă există posibilitatea de a interveni în aceste achiziții publice pe tema noastră. Și aș conchide, domnule președinte, stimați colegi, și vă mulțumesc că ați avut răbdare, uh, însă e un subiect interesant. Aș conchide, deci, anunțându-vă că am decis ca INTA să organizeze în decembrie, pe 3 și 4 decembrie mai precis, o audiere publică pe acest dosar, care, fără îndoială, ne va aduce mai multe elemente de claritate și ne va ajuta să luăm cele mai bune decizii. Mai multe părți interesate vor fi prezente și deja grupurile politice discută despre felul în care vom organiza această audiere. Doresc să mulțumesc raportorului Deve pentru avizul său, domnul Bogdan, care este aici prezent și sunt sigur că vom avea o colaborare foarte bine cu Comisia Deve. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ganz herzlichen Dank, Herr Winkler. Ich glaube, Sie haben... Mulțumesc, domnule Winkler. Cred că ați explicat foarte clar care sunt elementele esențiale și vom examina această temă în detaliu. De asemenea, sunt încântat de colaborarea strânsă pe care ați avut-o cu DEVE și că ați ținut seama de comunicarea Comisiei. Mă bucur foarte mult că avem și un raportor din partea DV alături de noi, cărora îi dăm acum cuvântul. Ja, eh, Herr Vorsitzender, erstmal möchte ich mich bedanken persönlich für die Einladung hier zu sein. Ähm, Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați permit, eh, mi permis să vin alături de dumneavoastră și dacă îmi permiteți voi vorbi în limba mea maternă, în poloneză. Eh, I bardzo dziękuję panu za zaproszenie. Temat ten, temat tych konfliktów minerałów sunt raportor din partea Comisiei DEVE și vă mulțumesc că m-ați invitat. Din punctul nostru de vedere, această temă este una foarte importantă și vom avea un schimb de opinii luni și astăzi, deci, mă exprim doar în nume personal. țările în curs de dezvoltare, pentru că acestea cel mai adesea furnizează astfel de minereuri către UE, utilizează tehnologii moderne pentru extragerea stanului, tantalului și așa mai departe, dar sunt și cele mai afectate de conflicte. Și un răspuns la nivel global din partea noastră este foarte important. De asemenea, important ca legislația Uniunii Europene să uh, ofere un nivel calitativ cel puțin egal cu nivelul internațional. Ne străduim să ajutăm aceste țări în curs de dezvoltare, însă trebuie să urmărim uh, întregul lanț de furnizare a acestor minereuri, un fel de trasabilitate, dacă vreți, a acestor minereuri din țara lor de proveniență până în Uniunea Europeană. Domnul Winkler are un rol uh, foarte important și doresc să subliniez faptul că dumnealui dorește să întrerupă acest lanț al furnizării minereurilor provenite din zone de conflict. Ehm, Comisia DEVE pregătim un aviz, dar un alt element important pentru noi este să continuăm cooperarea foarte bună pe această temă atât de importantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și vă pot asigura că vom organiza astea lucrurile astfel încât să putem coopera foarte bine și să reușim să aducem acest vas în port în siguranță. Stimați colegi, 12 colegi s-au înscris să ia cuvântul până una alta. Și sigur că 13 între timp. Mm-hmm. 14? 15? Mai strângem uh, solicitări de intervenție? Înainte de vot, mai avem un punct uh, pe ordinea de zi, raportul Băncii Mondiale. Așadar, vă rog să fiți succinți în intervențiile noastre, nu vă impun o limită de timp, dar dacă se va dovedi că durează prea mult intervențiile dumneavoastră, atunci va trebui să procedăm într-un mod mai rigid. Mai întâi, uh, raportarea din partea SND, doamna Agena. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentare. În ce privește eforturile Comisiei pe această temă, o temă foarte importantă, s-a spus deja, pentru că vizează respectul respectarea drepturilor omului în anumite zone ale lumii vizează dezvoltarea acelor regiuni și stabilitatea. De asemenea, accesul la resurse. Potrivit programului Națiunilor Unite pentru mediu, 40% din conflictele internaționale se explică prin conflictul generat de uh, resursele de minereuri. Șeful misiunii ONU în Republica Democratică Congo a spus că întreprinderile trebuie să fie responsabile. Ele nu pot să se mulțumească să își deruleze afacerile exploatând minele. Putem uh, vedea, potrivit acestor declarații, că Uniunea Europeană are un impact important, pentru că 28 de miliarde din exportul de minereuri sunt uh, direcționate către UE și în funcție de instrumentele noastre calculatoare, smartphone-ul, am putea calcula la peste 60 de miliarde de importuri al a, acestor a, produse. Efectul de pârghie pe care îl putem avea deci asupra acestor regiuni este foarte important și când vedem um, efortul deja realizat, ne putem uh, bucura pe de o parte, pentru că există elemente interesante în propunerea uh, Uh, care ne este adresată și care se inspiră din ghidul OCDE, însă avem impresia că Comisia optează pentru un low profile, adică uh, se avansează cu pași mici. Uh, uneori această politică poate fi bună, dar când vedem că din 2010 încoace un număr foarte, foarte mic de întreprinderi aderă la demersul voluntar al OCDE, adică doar 4% din întreprinderi, ne întrebăm în mod legitim asupra deciziei Comisiei de a merge um, pe un demers uh, pe bază de voluntariat la rândul său. Și atunci mă întreb ce va încuraja întreprinderile să uh, devină responsabile. Cu atât mai mult cu cât în consultarea publică lansată de uh, comisie, peste 83 de întreprinderi considera că doar o reglementare de tip obligatoriu va fi realmente eficace. Ca atare, am câteva întrebări. Prima, obligatoriu versus voluntar. Studiul de impact al Comisiei arată preferința pentru o abordare voluntară, date fiind efectele perverse antrenate în Republica Democratică Congo de legea Dodd-Frank. Și mi se pare prematur să facem o evaluare a acestei legi americane în măsura în care astăzi Ministerul Minelor al RDC arată că nivelul de producție a revenit la normal și că deci efectul nu a fost unul de blocaj, ci din potrivă um, elemente care au evoluat în societatea civilă. Practic s-a creat o piață responsabilă și multe inițiative pe teren au luat naștere ca urmare a uh, legii Dodd-Frank. Cea de-a doua întrebare vizează aria întreprinderilor vizate. Vorbim de 0,05% din întreprinderile bazate în Europa și că Dodd-Frank se aplică tuturor întreprinderilor cotate în bursă în Statele Unite. De ce Comisia nu a luat în considerare solicitările societății civile uh, și numărul de investitori, extinzând area de aplicare la întregul lanț de producție dincolo de uh, importatori? A treia întrebare vizează minereurile vizate. Ghidul OCDE se aplică tuturor minereurilor. Uh, doar suplement, suplimentele se aplică celor trei T. Ca atare, uh, se referă la mai multe tipuri de minereuri decât cele critice. Am putea implica societatea civilă, ar putea participa la audit, aceasta este a patra întrebare, și a cincea întrebare, care ar fi măsurile de însoțire pe lângă uh, regulament, măsuri de însoțire la nivel local. Comisia ar putea preciza mai exact aceste măsuri și apoi definirea zonelor de conflict. Nu sunt într totul de acord uh, cu domnul raportor de ce definirea zonelor de conflict a Comisiei nu e aceeași uh, ca cea folosită de OCDE, adică una mai vastă, mai completă, pentru că include noțiunea de violență generalizată violență generalizată împotriva legilor naționale și internaționale. Mi se pare că aceasta este definiția cea mai adecvată. Vă mulțumesc. Lones. Mulțumesc, domnul Lones. In deze vervang ik mevrouw eh, Emma McClarkin, die eh, in Londen is verwacht. Ik zal mij ook baseren op haar notities. Eh, maar ik ben zeer blij. Mulțumesc foarte mult. Vorbim despre doamna McClarkin. Mă bucur să discutăm despre acest subiect. Doamna McClarkin este la Londra, însă eu consider că acesta este un subiect important. Mulțumesc de asemenea și pentru explicațiile pe care le-a dat uh, raportorul. Am câteva observații de făcut și de asemenea de adresat câteva întrebări. Spre deosebire de ceea ce a anunțat uh, doamna Arena aici, noi suntem pentru un sistem deschis și nu pentru o abordare uh, obligatorie. Pentru că considerăm că credibilitatea și rolul uh, credibil al Uniunii Europene poate fi astfel prezervat. Suntem de părere că și legislația Dodd-Frank se referă la aceste zone de conflict și zone cu risc înalt. Credem însă că este ar fi implementată greșit dacă am vorbit despre o abordare obligatorie. Comisia poate să confirme că, în continuare, ă, susține un sistem complet deschis și că nu va opta pentru această ă, abordare obligatorie. În al doilea rând, propunerea Comisiei oferă aici autorităților statelor membre competențe ă, cuprinzătoare. Așadar, acestea se găsesc în centrul mecanismului. Ele pot discuta și pot conveni astfel încât să reacționeze cu privire la încălcările care sunt identificate. Important este să existe o abordare coerentă. De asemenea, putem să ne întrebăm dacă nu ar fi recomandabil să înființăm eventual o instituție a Uniunii Europene. Așadar, o întrebare concretă către Comisia Europeană. V-ați gândit la așa ceva? S-a evaluat o astfel de posibilitate? Ce ar însemna acest lucru în mod concret și aș vrea să știu dacă există potențialul de înființare a unei astfel de instituții. Susțin de asemenea ce a spus domnul Winkler. Este un punct de pornire important al propunerii. Trebuie să încercăm să evităm conflictele uh, retrăgând finanțele. Aceasta este o bază importantă, dar nu este suficientă din punctul nostru de vedere. Măsurile în sine nu vor fi suficiente pentru evitarea conflictelor. De asemenea, va trebui să luăm măsuri suplimentare. Așadar, încă o întrebare concretă. Conform uh, celor spuse de raportor, Comisia a analizat deja care sunt măsurile care ar putea să fie utile. Iar următoarea întrebare pe care o am, nu ar avea oare sens ca acest uh, mecanism să fie preluat în mod explicit. În al patrulea rând, doamna Arena a prezentat deja diferența între materii prime primare și secundare. Și acum se discută de asemenea și despre proveniența acestor materiale. Însă nu este atât de simplu, nici uh, măcar pentru cele primare, ce să mai spunem pentru cele secundare. Ar fi interesant așadar să uh, încercăm să răspundem la această întrebare, să vedem dacă nu ar trebui să se facă o diferențiere explicită între aceste tipuri de materiale. Și de asemenea, trebuie să ne întrebăm dacă ar avea sens ca materialele secundare să nu fie acoperite de această lege. În ceea ce privește materialele uh, din zone de conflict uh, sau cele cu risc înalt, e bine, aici nu pot să susțin perspectiva raportorului. Mi se pare că definiția este oarecum vagă în acest sens, iar în practică uh, anumite state s-ar putea încadra la această definiție țări uh, despre care nu știm că așa ar trebui să fie. Așadar, poate că ar trebui să ne gândim dacă definiția nu ar trebui să fie mai exactă și, așa cum a spus raportorul, poate că ar trebui să facem o listă de zone cu risc înalt și în felul acesta am avea uh, proceduri corespunzătoare și competențe corespunzătoare. Dar ar trebui să ne gândim cum să se configureze această listă. Și în final, domnule președinte, mai avem un aspect și anume că trebuie să evităm dublarea eforturilor. Deci munca care a fost prestată deja de o parte pentru a constata o conformitate este realizată și de alții. Există un sistem uh, asemănător introdus de Dodd-Frank Act, de această legislație americană. De aceea aș vrea să știu dacă acest, suficient este, acest sistem este suficient suficient, astfel încât să consolideze regulamentul nostru, astfel încât uh, să nu mai trebuiască să fie realizate audituri suplimentare, care să reprezinte, de fapt, o dedublare a eforturilor. Președintele, stimați colegi, dacă continuăm în felul acesta, astăzi nu vom mai putea trata niciun alt punct de pe ordinea de zi. La ora 10 vom avea votul și cu aceasta dezbaterea va fi încheiată. Așadar, uh, nu pot decât să îi încurajez pe toți să fie mai, cât mai succinți în intervenții. Raportul Băncii Mondiale îl vom trata apoi după vot. Însă, mai avem acum fix 17 minute pentru a purta acest schimb de opinii. Marie. Much chair, I'll try to be brief, but I'm speaking on behalf of Marielle de Sarnez, who's our shadow, but who couldn't be here today. Um, for us, it's essential to trebuie să ne uităm și la dinamica globală a acestor conflicte legate de uh, resursele minerale. Este clar că o legătură directă poate fi stabilită între exploatarea acestor resurse și anumite conflicte. Sunt mai multe puncte principale pe care am dorit să le considerăm. Trebuie să uh, trebuie să dezbatem totuși cu multă claritate despre avantajele și dezavantajele implementării legii Dodd-Frank. În al doilea rând, și statele membre trebuie să fie implicate în procesul de certificare. Companiile trebuie să știe care sunt liniile directoare cărora trebuie să se supună. Avem nevoie de definiții clare pentru ce este o zonă de conflict și ce nu. Ulterior, trebuie ca procedura de audit, de control să fie eficientă. și la o adică de ce, de ce nu am organizat o autoritate competentă de verificare la nivel de Uniune decât să lăsăm asta în spatele fiecărui stat membru. În continuare, trebuie să sprijinim la modul general această tendință a de introducerea unui sistem de diligență. Trebuie Trebuie să um, susținem deci, companiile și instaurarea acestui sistem de certificare l-am uh, generalizat. Și, în sfârșit, oricum această abordare uh, a unui sistem de diligențe face parte dintr-una mai largă de, um, în ce privește prevenirea uh, conflictelor. Eh, trebuie, de asemenea, când vom ajunge la un text final, să eh, ne sincronizăm și cu dispozițiile din legea Dodd-Frank. Iar pe termen lung este foarte important ca aceste reguli pe care le vom stabili să încurajeze și alte state din lume, alți parteneri ai Uniunii Europene să eh, ia măsuri de similare. Trebuie deci să contribuim la instaurarea unor standarde mondiale în acest domeniu. Vă mulțumesc. Thanks a lot, Helmut. Mulțumim, aveți, are cuvântul Helmut. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu și eu concis. Uh, multe puncte au fost deja subliniate de către antevorbitori, dar uh, lucru cel mai uh, important menționat acum este că, în sfârșit, Comisia ne-a supus o propunere de reglementare în acest sens. Iar așa cum în ce privește modul exact în care o vom face, așa cum spuneau și antevorbitorii, sunt anumite puncte care mai trebuie să fie încă discutate. Să nu uităm că um, după adoptarea legii Dodd-Frank, uh, până și uh, China uh, a început să schimbe atitudinea Națiunilor Unite, derulează mai multe proiecte pe această temă. Iată, deci că lucrăm aici într-un domeniu unde așteptările sunt foarte mari. Deci așteptăm deocamdată, poate că nu suntem chiar atât de mulțumiți de uh, conținutul propunerii comisiei, dar uh, trebuie să o ameliorăm. În ce privește caracterul voluntar sau obligatoriu, da, și noi uh, suntem de acord cu această uh, opinie critice care spune că și uh, ONG-urile ar trebui să poată fi implicate în uh, procesul de uh, verificare. De asemenea, aș vrea să menționez și faptul că 80% din uh, companiile europene nu au furnizat nicio informație la nivel public pe această temă a diligenței. De asemenea, trebuie să uh, nu uităm uh, în această discuție și o prevedere specială în ce privește fondurile de investiții, care mânesc sume enorme de bani, de ordinul a sute de miliarde și care de asemenea trebuie să se supună acestor reguli. De asemenea, uh, industria tehn- noilor tehnologii este foarte strâns legată de utilizarea acestor minereuri. Deci, de fapt, sunt mult mai multe uh, sectoare economice care sunt legate indirect sau chiar direct de uh, această problemă a uh, conflict, mineralelor provenite din zone de conflicte. nu pot decât să sper că uh, am putut deja să tragem anumite învățăminte din procese de certificare uh, similare. Pentru că, în definitiv, să nu uităm, cetățenii noștri din diferitele noastre țări nu își doresc să susțină în mod indirect uh, un astfel de uh, proces, uh, cum ar fi exploatarea mineralelor din zona de, din zona de conflicte. Deci cred că este, mai, este necesar să avem un caracter obligatoriu. Vă mulțumim. Mulțumesc, la rândul meu. Uh, nu cred că o să o insist foarte mult, dar în ce privește acest caracter obligatoriu, nouă ni se pare că este elementul crucial, să nu rămână doar uh, niște reguli pe bază de voluntariat. Pentru că dacă ne dorim eficiență, atunci nu se poate altfel decât cu reguli obligatorii. Și sunt exemple în care sisteme pe bază de voluntariat nu au funcționat. În ce privește uh, efectele exacte ale legii Dodd-Frank, da, mai trebuie încă analizate, studiate, dar deocamdată nu uh, cred că sunt probe care să arate că uh, efectele legii Dodd-Frank au fost negative. Deci problema unei astfel de legislații nu înseamnă că nu ar fi că blochează comerțul cu anumite mărfuri, cu anumite minereuri, ci de fapt restabilește cadrul în care acest comerț se poate, fi, uh, se poate desfășura. Deci, în niciun caz, Dodd-Frank nu a dus la o situație de embargo împotriva acestor minereuri. De asemenea, trebuie să avem uh, să nu uh, ne lansăm într-un fel de concurență între sisteme ci, uh, iată, există deja Dodd-Frank, dacă noi instaurăm un nou sistem pe bază de voluntariat, uh, poate să nu pierdem în vedere ideea că trebuie să tindem către o armonizare, nu-i așa? De asemenea, aș spune și eu că nu trebuie să ne limităm la uh, prevederi care se referă la uh, materiile prime brute, ci trebuie să extindem aceste prevederi până la produsele finale care ajung uh, în, uh, direct la consumatori. Dacă ne gândim și la alte cazuri, ne gândim, spre exemplu, la um, comerțul cu rubine din uh, Myanmar, până la urmă, deci de fiecare dată când comparăm cu situația în general sau cu alte cazuri, nu văd de ce ar trebui să ne autolimităm noi, cum, așa cum apare actualmente în, în propunerea comisiei. Am dorit de altfel mai multe lămuriri din partea comisiei despre grupul de experți desemnați de statele membre, uh, Sperăm că și un reprezentant al Parlamentului va fi invitat în acest grup. Deci noi am vrea să știm des cine face parte din acest grup și la, la ce se va referi munca sa. Pentru că, în mod normal, trebuie să ne întâlnim și noi cu acești experți, nu? În continuare, da, ni se pare că pe undeva Comisia și statele membre au proceda deja la uh, redactarea acelor linii directoare, dar uh, liniile astea directoare poate pot veni așa chiar înainte să fi dezbătut pe fond acest, uh, această reglementare. E un regulament care încă nu există. Mulțumesc. Grazie. Bine, eh, colegii. Dragi colegi, Astăzi vorbim într-adevăr despre un dosar extrem de interesant. Această chestiune a autocertificării minereurilor provenite din zone de conflict nu este neapărat o temă nouă, dar este o temă foarte necesară, mai ales în Europa. Nu ne referim numai la aur, ci și la alte eh, metale de primă importanță. Tungsten, tantal, staniu, deci metale extrem de utile industriei în general și noilor tehnologii în particular. eu cred că nu trebuie să avem aici o poziție atât de ideologice, ci să ne gândim în primul rând că trebuie să protejăm drepturile și viața populației din zonele de unde sunt extrase aceste minereuri. Așa cum spuneau deja și colegii adineauri, da, mi se întâmplă să uh, îi critic destul de des pe colegii din Statele Unite, dar în acest caz trebuie să recunosc că uh, ne-au luat-o înainte. Au acționat mai repede și i-au obligat pe toți importatorii să ofere o certificare a minereurilor. Comparat cu legislația din Statele Unite, propunerea aceasta de regulament uh, ni se pare uh, fadă și cu puține șanse de a-și atinge obiectivul cum spuneau și antevorbitorii, un sistem de certificare pe bază de voluntariat nu ar avea cum să funcționeze, să fie eficient. Așa că aș spune deci că încă mai, mai putem lucra la această propunere, ne putem, da, inspira din uh, legislația Statelor Unite, aceea, aceea cu caracter obligatoriu, și de fapt, ar trebui să ne punem întrebarea dacă nu trebuie extins regulamentul și la alte tipuri de minerale. Și, într-adevăr, să nu ne gândim doar la uh, uh, extragere, ci la întregul lanț de furnizare și de procesare. Dragi colegi, din păcate, acum nu mai pot să permit alte intervenții pentru că timpul a expirat. Așadar, vorbitorii din partea grupurilor politice au avut uh, timp de jumătate de oră pentru a prezenta cele mai importante aspecte. Poate că în uh, sânul grupurilor politice ar trebui să mai discutăm între noi și dacă mai mulți doresc să ia cuvântul, ar fi bine să se convină cum se procedează în cadrul grupului politic acest lucru. Acum voi da cuvântul încă o dată Comisiei pentru 5 minute pentru a răspunde la problemele care au fost ridicate. Yes, thank you, Chair. Well, a lot... Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, s-au pus multe întrebări. Voi încerca să răspund structurat. În primul rând, ce privește această definiție a zonelor de conflict. Ca să fie clar, Comisia nu este favorabilă ideii de a instaura o listă cu zonele de conflict existente. Din două motive, în, prim, în primul rând. O astfel de listă nu ar fi un instrument eficient știe, se știe foarte bine că zonele de conflict uh, sunt, este, sunt un fenomen care se schimbă permanent. Deci ar, o astfel de listă trebuie actualizată în permanență și de asemenea nu vrem să uh, existe un fel de semnal politic care să pună degetul pe o anumită zonă pentru că am pus-o pe o listă. În ce privește uh, ideea generală, da, înțeleg ce s-a spus că uh, definiția este, nu este suficient de precisă, dar tocmai de aceea lucrăm la pregătirea unei proceduri legislative, la un set de linii directoare pe baza cărora operatorii să, din această filieră să poată acționa. Deci încercăm deci, să pregătim aceste linii directoare în așa fel încât pe baza lor uh, operatorii din sector să poată determina dacă da sau nu au de-a face cu o zonă de conflict. Și, bineînțeles, uh, când lucrăm la pregătirea acestor linii directoare, îi consultăm pe specialiștii din domeniu. În ce privește Cealaltă problemă, caracterul voluntar versus obligatoriu. E bine, Comisia a propus sistemul voluntar după o analiză atentă. De altfel, îi invit pe cei care au contestat această propunere să uh, studieze studiul de, de impact pe care l-am avut și în care am studiat toate opțiunile posibile, dar noi credem că este extrem de important să uh, evităm instaurarea unui sistem care ar putea descuraja companiile uh, de a mai uh, activa în acele zone. Să nu uităm și faptul că uh, Până la urmă, ă, zonele de conflict nu, nu au neapărat un monopol de producție, de extracție a ă, acestor tip, minereuri. Deci nu trebuie să descurajăm companiile de a mai face afaceri cu astfel de minereuri pur și simplu. În continuare, în ce privește un control extins la nivelul întregului lanț de uh, furnizare și de procesare, este foarte complicat și de asemenea ar putea, fi, ar putea trimite un semnal negativ către mediul de afaceri. Am uh, auzit și critica um, sau uh, opiniile anumitor colegi care au spus că legea Dodd-Frank nu a condus la o situație de uh, retragere a companiilor din respectivele zone. Cred că aici chestiunea este un pic mai complicată. Dacă ne uităm la evoluție, într-o primă fază, da, a fost o scădere destul de semnificativă a producției în acele zone, Uh, iar actualmente există anumite divergențe în ce privește cifrele pe care ne puteam baza. Deci aș sugera tuturor să consulte și uh, datele furnizate de grupul ONU de experți, experți care au uh, evaluat anual uh, această situație pe teren, la fața locului. Deci există acolo uh, evaluări și date privind uh, evoluția uh, producției de minereuri după instaurarea acestei legi Dodd-Frank. De asemenea, avem, uh, am primit informații și din partea anumitor companii care mm, ne-au informat că au renunțat deja să se aprovizioneze cu minerale din astfel de, de zone. Deci, în concluzie, noi credem că trebuie să uh, avem o abordare uh, graduală, echilibrată, dar, într-adevăr, uh, Uh, suntem conștienți că, uh, așa cum a fost subliniat aici, caracterul uh, voluntar nu rezolvă totul de la sine, ci trebuie să existe o monitorizare. Aș vrea de asemenea să reamintesc că în propunerea noastră am prevăzut de asemenea și un mecanism de uh, revizuire a sistemului odată la trei ani. Deci propunerea conține deja și această clauză de a putea uh, uh, reevalua și modifica, uh, deci eventual la un moment dat s-ar putea trece și de la baza voluntară la un caracter obligatoriu. Da, știu că ne avem foarte puțin timp. Nu știu dacă mai putem continua această discuție. Probabil la următoarea reuniune, spune domnul președinte. Și între timp deja poate menține contactul cu membrii comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Winkler. We don't have time, but, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu am timp să conchidem, însă trebuie să spun că am fost cât se poate de atent și vreau să vă asigur că sunt cât se poate de recunoscător pentru părerile pe care le-ați exprimat. Cred că mă găsesc într-o situație asemănătoare cu cea a domnului Obama, care de curând a pierdut Congresul, însă a spus avem multe uh, puncte comune pe care putem să le dezvoltăm împreună. Așadar, da, avem puncte comune putem să le prelucrăm împreună, sunt sincer când vă spun acest lucru. Trebuie să ne amintim și de munca făcută înainte la această comisie, care este Comisia INTA din Parlamentul European. Am uh, lucrat cu privire la uh, mecanism, la uh, mecanisme și procese și trebuie să ne amintim toate deciziile care au fost luate. De aceea uh, doresc să citez uh, unul dintre colegii noștri onorabili care a spus că uh, este un coordonator ALDE care a spus Trebuie să fie, uh, o să avem mintea deschisă pentru a aduce o dezbatere obiectivă. Da, așa este. Uh, trebuie să știm că uh, cel mai mare inamic al binelui este mai binele. Președintele, mulțumesc și sunt convins că vom avea o discuție foarte bună și constructivă și pe viitor, începând chiar cu următoarea reuniune. Mulțumesc foarte mult și mult succes în activitatea dumneavoastră. Sperăm să avem în final un raport bun încă de la începutul anului viitor. Dragi colegi, acum vom începe cu votul. Sper că toată lumea are cardul de, de vot. Și vom începe Vom începe mai întâi cu votul Nici nu știu de ce este așa o gălăgie în continuare în sală. Stimați colegi, dragi oaspeți, dezbaterea a luat fina. Uh, s-a încheiat, a... Uh, așa încât vă rog să faceți liniște astfel încât să putem să ne continuăm activitatea. Punctul 21 de pe ordinea de zi. Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare. Aici este un vot unic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă cu o majoritate clară. Și cu aceasta putem începe discuțiile cu Consiliul. Punctul 22. Întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la legislația uh, în domeniul produselor cu dublă utilizare. Și aici vot unic. Votul este deschis. Votul este închis. Și acest punct se adoptă cu o majoritate clară. Așteptăm răspunsul comisiei. Punctul 23. Modificările ca urmare a aderării Croației. Și aici este vorba despre un vot unic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă și acesta cu o majoritate mare. Trecem la punctul 24. Votul uh, cu privire la avizul nostru privind alimentele noi. Votăm mai întâi amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Deci nu este vot electronic, așadar vă rog să ridicați mâinile. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu majoritate. Trecem acum la amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la primul bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Împo abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mm -hmm. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. amendamentul 67. Există un uh, amendament oral al autorului. Există obiecții cu privire la acest amendament oral? Nu există. Atunci votăm amendamentul astfel modificat 67. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm prin vot electronic. Votul este deschis, votul este închis. Și iată că se adoptă. Trecem la amendamentul 68. Pentru? Împotrivă? Verificăm și la acesta prin vot electronic. Amendamentul 68. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Amendamentul 83. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 88. Vot pe părți al primei și celei de-a doua părți. Prima parte. Cine este pentru prima parte de la amendamentul 88? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 91. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 92. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 93. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 94. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Blocul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 100. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Am uitat abținerile, îmi cer scuze. 100. Abțineri? Nu se abține nimeni. Se adoptă. 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 105 și 106. Amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. <coughs> Se adoptă. Ajungem la amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 29. No, 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm prin vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Nu se adoptă, adică se respinge. Amendamentul de compromis 6, pe acesta l-am uitat, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru acest lucru, dar votăm acum cu privire la acesta. Așadar, așa, amendamentul de compromis 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm? Se solicită, că se solicită verificarea la amendamentul 38. Verificăm vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Cred că am evaluat bine. <laughs> Am un ochi bun. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu ne mai rămas decât votul final. Vot care va fi realizat electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu o majoritate clară. Felicitări doamnei Curtin Darling. Și cu aceasta trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi. Este vorba despre acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Georgia. Și aici avem de face cu un vot unic. Vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și aici cu o majoritate clară. Și cu aceasta trecem la rezoluția însoțitoare, punctul 26. Și aici avem uh, prima dată amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Nu. Unsprezece. Să votăm și cu privire la 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri să respingem. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm electronic la amendamentul 18. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Nu, îmi cer scuze. Amendamentul 20. Spune președintele. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cu aceasta trecem la votul final, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu o majoritate cât se poate declară. Felicitări! Cu aceasta am încheiat voturile de astăzi și Da, votul s-a încheiat. Încă o dată, felicitări, domnule Ren. Rezultatul este acum și pe tabla de afișaj. Și revenim la punctul 20. Prezentarea raportului Băncii Mondiale și ne vom uh, limita la fix 15 minute. În acest sens, îi da cuvântul domnului Lopez Claros, directorului Global Indicators Group. El ne va spune câteva cuvinte despre raportul de activitate al Băncii Mondiale privind uh, indicatorul Doing Business din 2015. În felul acesta ne va oferi o imagine de ansamblu cu privire la evoluțiile economice mondiale. Doresc să îi rog pe toți cei care părăsesc sala să facă acest lucru în liniște. Vom continua cu activitatea noastră, așadar vă rog să faceți liniște. Estimările evoluțiilor economice la nivel global sunt foarte importante pentru comisia noastră, așadar mă bucur foarte mult să îl salut alături de noi pe domnul Lopez Claros și îi dau acestuia cuvântul. Vă rog. Uh, good morning, Mr. Chairman. Bună ziua! Este o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, în Comisia INTA. Ceea ce aș dori astăzi este să vă ofer o imagine de ansamblu a rezultatelor celui mai recent raport Doing Business 2015, dincolo de eficacitate. Și aș dori să structurez uh, prezentarea în trei părți. O dată, schimbările pe care le propunem în raportul Doing Business, în ce privește metodologia întocmirii acestui raport, și aș dori să vă spun câte ceva despre rezultatele raportului în acest an, în lumina acestor schimbări și, în fine, pentru că deja de 12 ani întocmim acest raport, aș dori să vă spun câte ceva despre tipul de date și tendințele pe care le observăm, tendințe pentru mine încurajatoare. Așa cum știți, raportul Doing Business se referă la mai multe aspecte ale mediului de afaceri și um, dincolo de um, formul mondial care se referă la uh, aspecte specifice ale mediului de afaceri și asupra competitivității, noi încercăm să analizăm um, mediul de investiții și câteva criterii specifice, dacă vreți să știți câți pași, care este costul pentru a lansa o firmă, Doing Business este raportul de care aveți nevoie pentru a ști cât durează bună oară, să întocmiți un contract, um, cum se derulează comerțul uh, internațional, transfrontalier, cât de repede puteți obține um, acces la electricitate, care sunt impozitele în cutare și cutare stat. Noi strângem un set de indicatori care vă oferă informații eficace, toate aceste aspecte. Raportul Doing Business se bazează atât pe o parcurgere a legislației, cod civil, codul de procedură civilă, legile de insolvență, sistemul de impozitare deci uh, ne bazăm întâi de toate pe legislație în definirea indicatorilor, dar mai avem și indicatori care analizează situația de pe teren, cât timp, uh, în cât timp se poate lansa o nouă afacere, uh, în cât timp putem să ne îndeplinim obligațiile față de stat, în ce privește taxele și impozitele. Ne bazăm, deci, și pe o măsurare a realității uh, de pe teren, cum spuneam. Și v-aș arăta câteva uh, slide-uri care vă arată de ce raportul Doing Business uh, este un instrument de mare succes pentru a promova relațiile de afaceri în întreaga lume. Iată, bună oră, un grafic care vă arată în ce fel în Belgia se pot înregistra dreptul la proprietate. E vorba de 8 proceduri și înălțimea fiecărei Uh, coloane albastre, e interval de timp de uh, timp de care aveți nevoie. Iată, în Belgia e vorba de 64 de zile și 12,6% din valoarea proprietății uh, poate fi astfel marcată. Este costisitor, durează mult și este dificil din punct de vedere procedural. Acum, iată datele uh, similare pentru Peru. Aici e vorba de doar patru proceduri în șase zile și jumătate, adică 10% din timpul necesar în Belgia pentru același lucru. Costul este mult mai rezonabil, 3,3% din valoarea proprietății. Două elemente aș dori să uh, precizez cu privire la aceste două slide-uri. Pe de-o parte, și e o caracteristică a datelor doing business. Vă putem prezenta toate detaliile asociate cu o tranzacție uh, specifică. Putem face acest lucru pentru 198 de țări, putem identifica toate procedurile pentru toate țările, pentru toți anii de când uh, uh, colectăm aceste date pe website-ul nostru. Totuși, am ales aceste două țări, Belgia și Peru, în mod deliberat. Dacă aș fi făcut uh, prezentarea cu 10 ani în urmă, aici, în Parlament, aș fi ales probabil o țară OCD ca exemplu de uh, procedură rapidă și ușoară și aș fi ales o țară din uh, uh, o țară în curs de dezvoltare pentru a exemplifica o procedură mai costisitoare și mai lentă. În schimb, în acest exemplu, Belgia versus Peru, vedeți că lucrurile sunt chiar pe dos. Este complicat, costisitor, lent în Belgia și relativ ușor și rapid în Peru. Acest, uh, aceasta este o tendință în raportul Doing Business, veți vedea în exemplele mele. Veți vedea că în multe alte țări din uh, lumea în curs de dezvoltare, autoritățile adoptă cele mai bune practici de afaceri Um, mult mai um, rapid decât în țări cu un uh, venit mai mare. Raportul de anul acesta conține 230 de reforme în 123 de țări. Și, din nou, e un semn al angajamentului autorităților de a lansa și adopta reforme peste tot în lume. Mă refer în special la zona subsahariană din Africa, unde 75 de reforme au fost implementate în ultimul ciclu. O altă regiune foarte interesantă este Europa și Asia Centrală în care uh, conține viitorii potențial membri ai Uniunii Europene, 85% din țări implementează uh, una sau mai multe reforme importante din punctul de vedere al doing business. Permiteți-mi să vă explic și câteva din schimbările pe care le-am introdus noi în raportul nostru în acest an. Uh, ne bucurăm de aceste schimbări pentru că noi credem că raportul nostru va fi încă și mai de folos tuturor uh, legislatorilor din lume. Uh, Raportul Doing Business ierarhizează țările în domeniul uh, reglementării afacerilor. Este o ierarhizare pe care, o listă pe care o propunem fiecare an și în ultimii 2-3 ani am experimentat o nouă metodă de măsurare, măsurare metrică, pe care o numim distanța până la frontieră, pentru că am acumulat foarte multe date în ultimii 10 ani pentru foarte multe țări și am învățat unde se localizează cele mai bune practici de afaceri Știm că în anumite țări e, e nevoie de 152 de zile pentru a lansa un nou contract. În alte țări e vorba de ani de zile. Însă Singapore este exemplul de cele mai bune practici în domeniul afacerilor. În ce privește intrarea în vigoare a contractelor, Singapore este uh, frontiera în domeniu. În Noua Zeelandă, iarăși avem uh, indicatori pozitivi. Și am uh, elaborat această nouă metodă, această nouă metodă de măsurare, distanța până la frontieră. Practic, vă putem spune acum fiecare uh, țară la ce distanță se situează de uh, țara de referință, ceea ce noi numim frontieră. Distanța până la nivelul de frontieră este Mm, noul nostru instrument de măsurare. Distanța până la frontieră, apoi uh, o utilizăm pentru ierarhizarea țărilor. Atât metoda anterioară de ierarhizare cât și cea nouă sunt corelate. Totuși, un avantaj al utilizării aceste distanțe până la frontieră, până la referință, este că în tabelul 1, cel al ierarhiei actuale, vă arătăm scorurile exacte asociate poziției în clasament. Și vedeți că scorurile nu sunt egal distribuite, există fenomenul de cluster. Peru, Chile, Belgia, Israel, Mexico, Columbia, toate au uh, scoruri foarte similare, chiar dacă um, poziția lor în clasament diferă. Și mai vedeți o săgeată în partea dreaptă, asta înseamnă că distanța până la frontieră s-a ameliorat de la un an la altul. Și așa cum puteți constata, în tabelul 1.1, 80% dintre țări și-au ameliorat distanța până la frontieră în 2014 chiar dacă în multe din aceste cazuri uh, au pierdut uh, uneori câteva poziții în clasament. Important pentru autorități din această perspectivă e că dacă distanța până la frontieră, deci acest scor s-a ameliorat, înseamnă că uh, adaptarea lor la mediu s-a ameliorat și e un semn încurajator. Să putem spune la țări, să le spunem că uh, mediul lor de afaceri este mai bun decât în anul trecut, este un semnal foarte încurajator și iată de ce noua noastră metodă de calcul a fost foarte bine primită. Un alt lucru pe care l-am făcut în anul acesta, am extins acoperirea datelor în țările mari, adică cu o populație de peste 100 de milioane uh, de oameni la două orașe importante. Înainte analizam uh, datele din um, cel mai important oraș, ori acest lucru nu e întotdeauna ilustrativ pentru ce se întâmplă în întreaga țară. Și Rusia, bună oară, se plângea adesea, mm, colectați date doar din Moscova, însă uh, Rusia are multe alte orașe situate pe fusuri orare diferite, uh, cu scoruri poate mai bune și raportul Doing Business, uh, Rusia nu primește clasamentul potrivit, ci primește un clasament mai prost decât dacă ați lua în considerare și alte orașe. Iată de ce am dorit în 11 țări a o populație de 100 de milioane, să analizăm două orașe. Bună oară pentru Statele Unite, avem New York și Los Angeles, uh, Monterrey și Brazil, uh, Rio de Janeiro și așa mai departe. În India uh, analizăm New Delhi și Mumbai, Shanghai și Beijing în China și așa mai departe. Puteți vedea pe hartă care este distribuția acestor zone geografice. Ce am descoperit odată ce am colectat aceste date din două orașe? Pentru unii indicatori, cei bazați pe legislația națională nu există schimbări, nu există diferențe. Legile care protejează investitorii, uh, care vorbesc despre felul în care se obțin credite, uh, sunt legislații naționale sau federale, deci nu există diferențe între cele două orașe. Totuși, alți indicatori, în special cei care implică o componentă de timp, adică Uh, cât timp durează să înregistrezi o companie, să-ți plătești impozitele și așa mai departe, pot diferi de la un oraș la altul. Însă, cum vedeți uh, din graficul de pe dreapta, vedeți o linie la 45 de grade. Aici nu sunt diferențe importante între orașul 1 și orașul 2. Singura excepție ar fi Statele Unite, unde mm, se constată că în Los Angeles mediul de afaceri e mult mai prost decât cel din New York. Ca atare, poziția Statelor Unite a coborât în ierarhie pentru că am agregat datele dintre New York și Los Angeles. Însă, dincolo de asta, se pare că datele demonstrează că uh, orașele, cele două orașe mari, aproximează destul de exact um, situația în întreaga țară schimbările pe care le prevedem în raport anul acesta și anul viitor, pentru că ne-am angajat în proces de reformă pe 2 ani și uh, v-aș da două exemple pentru a ilustra aceste schimbări. Pe de o parte, felul în care se poate obține electricitate. Cu trei ani în urmă am introdus primul uh, indicator de infrastructură. Acesta se referă la timp, cost și proceduri asociate uh, Uh, conectării la rețeaua electrică. A fost un pas foarte important pentru Banca Mondială și acest indicator este corelat cu multe alte lucruri pozitive în societate. Deci calitatea infrastructurilor este importantă, cel puțin în zona um, uh, energiei, în sectorul energetic. Mulți din prietenii noștri din Africa, în ultimii doi ani, ni s-au adresat spunând Iată, e adevărat, e foarte scump să uh, te conectezi la rețeaua electrică în Africa, dar problema reală nu e neapărat costul conectării, ci fiabilitatea furnizării energiei electrice. Odată ce ești în rețea, adesea nu primești electricitate și aici intervine blocajul și aici uh, intervine uh, factorul de uh, lipsă de competitivitate. Uh, antreprenorii nu pot fi siguri că primesc uh, când au nevoie electricitate. Iată de ce, uh, dincolo de timp, cost și procedură, anul viitor dorim să adăugăm un indicator care se referă la fiabilitatea furnizării în cele 198 de țări. Credem că acest indicator va fi o ameliorare uh, față de indicatori de care dispunem acum. Un al doilea exemplu are de a face cu înregistrarea proprietății. Acest indicator se focalizează din nou pe eficacitatea procedurilor, timpul, costul, procedura implicată în înregistrarea unei proprietăți de la vânzător la cumpărător. Și este concentrată momentan pe tranzacție, însă unii critici acestui indicator au venit către noi și ne-au spus, iată, în țara noastră, registrarea proprietății durează. Este o procedură complicată și costisitoare. Dar odată ce este finalizată, drepturile sunt foarte sigure și practic nu riști niciodată să ajungi la tribunal. Există și țări în care este foarte ușor să înregistrezi o proprietate, dar apoi siguranța juridică și legală este mai puțin uh, uh, stabilă. Deci ne întrebăm care din situație preferabilă. E logic atunci uh, să mm, intervenim cu un indicator suplimentar și e ceea ce vom face anul viitor. Vom construi un index care captează dimensiunile calitative ale regimului de proprietate, fiabilitatea, transparența, acoperirea sistemului de cadastru și așa mai departe. Așa încât, până la urmă, vom avea un indicator mai puternic care să se refere atât la eficacitatea procedurii ca atare, dar și la uh, siguranța, calitatea uh, uh, juridică. Președintele intervine. Timpul nostru este foarte limitat. Oratorul. În fine, câteva slide-uri care vă vor arăta ce se întâmplă cu datele pe baza unui interval de timp mai lung. Dacă ne întoarcem în timp, la anul 2005, ne putem întreba în câte țări e nevoie de mai puțin de 20 de zile pentru a lansa o afacere? Uh, bine, erau foarte puține, însă mm, de la 10 economii, în 2014 asistăm la 25 de economii uh, în care, repet, uh, e nevoie de mai puțin de 20 de zile pentru a lansa o afacere. Cum știm din literatură, în țările în care e mai complicat să lansezi o afacere, Uh, există niveluri sporite ale informalității și ale corupției. Am să sar peste câteva exemple și am să vă arăt un ultim slide ce privește conversiunea. Uh, uitați-vă, vă rog, la graficul din stânga sus. Dacă împărțim eșantioanele de țări între cele cu scorul cel mai prost, acolo unde durează cel mai mult să lansezi o afacere, uh, în cel mai complicat și mai dificil și printr-un proces de eliminare uh, vedem care sunt celelalte țări, vedem că în 2005 diferența între cele două extreme era de 87 de zile. Această diferență a scăzut la 29 de zile în 2014 și cum vedeți în celelalte grafice există un proces de conversie a datelor în întreaga lume. Țările în care e cel mai dificil să faci afaceri încep treptat să adopte politici mai bune. Și pentru noi la Banca Mondială acest mesaj este unul foarte încurajator, pentru că Banca Mondială este o instituție despre conversie, o instituție care uh, este cât se poate de angajată pentru a crea în țările dezvoltate condițiile, um, în curs de dezvoltare, condițiile pe care le constatăm în țările prospere. Și datele ne arată că acest lucru se chiar întâmplă. Iată de unde un mesaj foarte încurajator uh, în ultimii 10-12 ani. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. O întrebare din partea Dali. Thank you very much for the, um, Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Mi se pare, deci, că, într-adevăr, sunt date care aduc și în lumină și situația de pe teren și contextul juridic. Și, de exemplu, da, dacă am, ne uităm deci la ratingurile pe care le ocupă anumite țări, spre exemplu, în continentul american vedem Columbia, care a urcat foarte mult dar uh, problema este când aici nu se reflectă și situația drepturilor omului, să spunem, din Columbia. Deci nu știu cum uh, se poate reflecta și un astfel de aspect. Gracias, presidente. Eh, muchas gracias por su presentación. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu pentru această prezentare. Foarte pe scurt, mi se pare, da, un lucru foarte important să avem aceste informații, mai ales în ce privește în modul de înființare a unei companii. Însă, eh, ar fi important să știm și cât este sau nu de greu să dezvolți o afacere. Și aici se știe că un... Da, știm, de exemplu, sunt situații în care indicatorul privind modalitățile de înființare a unei firme, indicatorii arată bine, dar Ă, asta nu ne spune nimic ce se întâmplă cu restul cadrului legislativ în ce privește dezvoltarea unei firme. Deci poate cu altă ocazie dacă s-ar putea dezvolta. Um, on the issue of Colombia, the doing business indicators are... Da, răspunsuri foarte pe scurt în ce privește Columbia, eh, este drept că nu în eh, publicația noastră nu avem indicatori care să măsoare situația eh, în ce privește securitatea mediului înconjurător. Și da, are dreptate autorul întrebării, nu am ținut seamă în acest raport de situația în ce privește securitatea și drepturile omului. Da, ea este adevărat, aici avem o anumită limită acestui raport Doing Business. În ce privește cealaltă întrebare, din partea să știți că de fapt nu uh, ne uităm doar uh, în raportul nostru, nu analizăm doar din uh, acest indicator cât este de simplu sau de complicat să înființezi o firmă. Uh, practic avem o serie întreagă de indicatori care se referă atât la înregistrarea um, unei proprietăți, cât și se merge până la procedura de insolvență. Deci, înființarea unei afaceri era doar unul dintre indicatorii prezenți în raport. Bine, vă mulțumim, spune domnul președinte. Fiecare deci, a primit și uh, această prezentare, poate, o poate consulta și ulterior. Le mulțumim încă o dată domnului Lopez, sperăm că ne vom întâlni și anul viitor. Și da, credem totuși că un astfel de raport este un instrument util pentru munca noastră la INTA. Iar acum urmează audierea publică în ce privește posibilitățile de investiții în Das, uh, Știți foarte bine că odată cu noul guvern din 2011, uh, condițiile s-au schimbat foarte mult și avem posibilitatea, de facto, de a purta negocieri cu această țară. Și în contextul acestei palete de noi posibilități uh, se pune și întrebarea unui acord de investiții pe care Comisia dorește să îl inițieze. Noi cu toții știm că există diferite aspecte de discutat, de aceea mă bucur că putem să realizăm această audiere astăzi. Voi renunța la o introducere mai largă, pentru că sunt nerăbdător să ascult ceea ce au de spus oaspeții noștri. Pe aceștia îi voi prezenta atunci când ne va veni ordinea să ia cuvântul. Însă, pentru început, doresc să dau cuvântul reprezentantei Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Pe aceasta o rog să ne spună câteva cuvinte din perspectiva sa. Doamna Lohpilar, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Lange, și mulțumesc pentru faptul că Comisia INTA uh, face această reuniune împreună cu comisia, subcomisia DROA. De fapt că am fost invitați și noi. Noi, uh, la Parlament, am subliniat întotdeauna cât de mult uh, apreciem uh, progresele care s-au înregistrat în Myanmar cu privire la drepturile omului. Am organizat și o delegație proprie la Myanmar și uh, aceste îmbunătățiri remarcabile au putut fi constatate. Din perspectivă de specialitate, trebuie să analizăm însă cu atenție cum sunt implementate lucrurile. Și constatăm, ca și până acum, și acest lucru este exprimat și în rezoluțiile Parlamentului, că implementarea la nivel individual nu reușește atât de bine. Există aspecte pozitive, de exemplu există o Comisie Națională pentru Drepturile Omului, însă dacă dacă întrebăm cu ce se ocupă aceasta, mai ales în ceea ce privește plângerile individuale, ei bine, atunci uh, o mare majoritate se ocupă de drepturi de proprietate și accesul la acestea. Sau libertatea mediatică, modul în care uh, sunt abordate minoritatea Rohingya sau alte probleme de acest gen. Ei bine, există o listă foarte importantă de încălcări ale drepturilor omului foarte grave în continuare în Myanmar. În ceea ce privește acordul de investiții între Uniunea Europeană și Myanmar, Uh, în această privință există și aici un studiu de impact cu privire la drepturile omului. Însă, până acum, acesta a ocupat uh, foarte puțin loc în uh, interesul general și nu știm cum se va configura. Investițiile, investitorii, se corectează orbitoarea Uniunii Europene, vor să aplice acelea standarde înalte pe care le aplică în Uniunea Europeană, ceea ce ar putea să ducă și la o îmbunătățire a drepturilor omului la Myanmar. Este cam aceeași formulare ca și în acordul de investiții între UE și China. În practică însă, din experiența mea, nu există uh, dovezi care să arate că așa se întâmplă. De aceea și pe viitor, comisia noastră se va preocupa de uh, realitățile din uh, Myanmar și sperăm ca în acest proces și în contextul acordului de investiții UE-Myanmar să se dovedească că drepturile omului vor fi abordate mai detaliat și mai serios. Mulțumesc încă o dată că putem organiza această audiere în comun. Președintele, mulțumesc. Cu acesta dau cuvântul raportorului nostru, David Martin. Da, știu că avem timpul limitat, deci trebuie să fiu concis. Trebuie spus încă de la bun început că uh, un proces de reformă este în curs în Myanmar. Și s-a spus uh, recent că poate uh, măsurile pe care le aveam în vedere față de Myanmar cu un an sau doi în urmă nu, nu, se, nu s-ar mai justifica acum reformele sunt în curs. Scopul acestei audieri este punerea în discuție a acestei propuneri din partea Comisiei pentru un acord de investiții cu Myanmar, și uh, știind că vorbim aici despre ceva care, un acord care ar putea aduce pentru această țară un pas înainte că și pentru democrație și pentru bunăstarea economică. Dar, uh, bineînțeles, este nevoie de uh, un cadru cu reguli clare, în așa fel încât Uniunea Europeană să nu uh, profite de o situație dificilă în Myanmar. Deci trebuie să ne uh, asigurăm că uh, acest echilibru delicat poate fi atins. Mulțumesc foarte mult. Cu acesta ajungem la prima rundă de prezentări. Este vorba despre relațiile politice în contextul politicii de investiții în Myanmar. Mă bucur foarte mult să salut alături de noi pe domnul Aung Naing O, cel responsabil pentru investiții în Ministerul pentru Planificare Națională și Evoluții Economice. El este arătul de noi și, de asemenea, negociatorul șef pentru Myanmar în uh, chestiuni de investiții este, de asemenea, alături de noi. Aveți 10 uh, minute cuvântul. Vă rog. Thank you, Mr. Thank you so much. Mulțumesc mult, domnule președinte. lucrez la Inspectoratul pentru Investiții în Ministerul Economiei. Deci, unitatea noastră se ocupă de toată problematica investițiilor în Myanmar, de aceea țin mai, mai întâi să vă exprim recunoștința noastră pentru organizarea acestui eveniment, pentru invitația dumneavoastră. Și în această prezentare voi încerca să uh, vă prezint câteva informații noi despre Myanmar. Voi începe Eh, cu o scurtă prezentare a Myanmar. Este eh, cea mai mare țară din Asia de Sud-Est, beneficiază de o poziție strategică între China și India. Avem de asemenea frontiere cu țări precum Thailanda, Bangladesh, și eh, pe de altă parte țara noastră este bogată și în resurse Pe de altă parte, Myanmar este și o țară situată într-o zonă de lume cu o densitate a populației foarte mare, foarte activă. Avem o populație de eh, peste 50 de milioane de locuitori, deci o piață destul de importantă. Și peste 60% din populația Myanmar eh, eh, este tânără. Deci, dați-mi voi acum să evoc câteva date din 2011, adică situația un an înainte uh, de preluarea puterii de către noul guvern în Myanmar. La vremea respectivă, situația nu era extraordinară, investițiile străine nu reprezentau decât uh, în jur de 1% din PIB, uh, indicatorul de uh, prezență a uh, aparatelor de televiziune era foarte scăzut, la vremea respectivă aproximativ 4%, dar ce s-a întâmplat între timp? Aici deci, un nou guvern a preluat puterea și uh, o serie întreagă de schimbări s-au petrecut. În primul rând, uh, s-a trecut de la un uh, regim militar către un guvern ales printr-un, printr-un, prin alegeri. S-a trecut de aici de la uh, un sistem uh, generalizat de, de comandă centralizată către un sistem democratic. S-a trecut de asemenea de la o situație de tensiuni interetnice la un climat de pace. Și uh, la vremea respectivă, economia din Myanmar era semi, o economie semi de piață, dar între timp este o economie de piață orientată spre uh, concurență. Deci au avut loc uh, mai multe reforme foarte importante și pe plan politic. Pe plan politic uh, ne-am concentrat mai ales pe temele de incluziune. De asemenea, s-a lucrat în ce privește libertatea exprimării, libertatea uh, mass media și s-au luat măsuri împotriva instabilității pe plan politic. Apoi au existat o serie întreagă de reforme economice, de asemenea. S-au făcut de asemenea schimbări și în administrația publică, în politica monetară. De asemenea, administrația publică a, da, a fost uh, reformată și uh, s-a încercat aici o, o, să se obțină o mai bună guvernanță În fine, trebuie menționat și faptul că noul guvern a sprijinit dezvoltarea sectorului privat în al economiei. Există, de altfel, chiar uh, un consilier special al președinției care urmărește progresele făcute de către, în dezvoltarea sectorului privat. Încep. Deci în acești uh, ani guvernul a implementat numeroase și foarte importante reforme pentru a schimba, uh, pentru a moderniza cadrul legal și uh, un set întreg de noi politici publice. Deci toate acestea au permis ca țara noastră să devină una mult mai interesantă pentru investițiile străine. Avem acum în, în toate aceste domenii politici mult mai deschise decât în trecut. Deci țara noastră este mult mai atractivă pentru investitori din străinătate. Uh, s-au simplificat foarte mult procedurile um, pentru un operator economic din străinătate care dorește să investească. Reforma instituțională a fost de asemenea un element foarte important din acțiunea guvernului în ultimii ani. în uh, perioadele precedente uh, situația investițiilor străine în Myanmar era destul de complicată, însă între timp, mulțumită noilor reforme, situația s-a îmbunătățit substanțial. Deci, în uh, momentul de față, noile instituții, uh, după aceste reforme, sunt mult mai reprezentative și includ, uh, bineînțeles, specialiștii cei mai competenți în, pentru fiecare domeniu. Deci, eu cred că am ajuns acum la o situație în care se vede foarte clar cât de importantă a fost schimbarea și putem, putem vedea uh, Uh, rata de creștere foarte susținută a uh, investițiilor. se investește acum într-o serie întreagă de sectoare și nu doar în extracția de um, materii prime. Deci acum se, pot, se poate investi și în construirea de infrastructuri, Uh, de asemenea, uh, sectorul manufacturier, deci producția industrială, este în dezvoltare și acestea sunt diferențe mari între situația de acum și cea din, uh, de pe vremea guvernelor precedente. Iar dacă ne uităm la situația uh, regională, vedem că um, principalul investitor este China, apoi urmează Thailanda, dar deocamdată totuși China este investitorul principal. Iar aici, în acest grafic, vedem evoluția din ultimii patru ani. Deci vedem că uh, Uh, aproape toți indicatorii au crescut foarte mult între timp. În 2013-2014, spre exemplu, uh, avem aici, ajungem la un nivel de investiții de um, 4 miliarde uh, de dolari? Deci avem aici o tendință de creștere uh, constantă în ultimii ani în ce privește investițiile Uniunii Europene în Myanmar. Uh, se orientează atât spre minerit cât și spre producție industrială. avem aici dacă, după ce am vorbit despre situația din 2011, ei bine, acum în 2014 am ajuns la un nivel de 7% din PIB în ce privește investițiile străine, creșterea economică este de peste 8%, exporturile totale sunt de 8,97 miliarde de dolari, iar importurile de 9,06 miliarde de dolari. Deci, indicatorul de, uh, alți indicatori precum uh, rata de electrificare a crescut până la 32%, deci o creștere foarte importantă în uh, ultimii trei ani. Deci, iată, avem indicatori macroeconomici uh, foarte pozitivi. Deci, cum spuneam, schimburile noastre economice se desfășoară în principal cu uh, principalii vecini din uh, regiune asiatică, însă, uh, dincolo de China și vecinii direct, avem relații și cu Israelul, să zicem, alți parteneri de pe glob în general. Și Aș vrea doar uh, să mai adaug o idee în concluzie. Nu dorim să promovăm doar investițiile pur și simplu cu orice preț, ci promovăm, de fapt, uh, investiții de calitate, pentru că este adevărat, țara noastră are nevoie de transferul de tehnologie, am, suntem cumva rămași în urmă, deci trebuie să avansăm în acest sector. Și uh, e drept că fără o astfel de tehnologie, dezvoltarea noastră va fi frânată și în continuare. Și, pe de altă parte, da, dorim să diversificăm uh, prezența investitorilor străini, nu vrem să ne bazăm pe o singură țară. Credem că uh, Până acum deja Uniunea Europeană ne-a oferit uh, mult sprijin, multă asistență pentru dezvoltare, însă ne dorim să vedem și o prezență sporită a investițiilor din UE, în așa fel încât să existe beneficii reciproce. Și deci, oricum, după cum bine știți, guvernul nostru a început deja negocieri bilaterale pentru un astfel de acord de investiții. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru toate aceste prezentă, prezentare concretă și detaliată. Acum am o mare bucurie de a saluta doi alți participanți la audierea noastră. În primul rând, domnul Turnel de la Universitatea de la Sydney, și apoi doamna Scott Hart de la Federația Internațională pentru Drepturile Omului. Astfel încât uh, vom beneficia din două perspective de prezentări. Uh, perspectiva unei universități, unei universități precum și cea a unui ONG și din aceste perspective vom putea evalua chestiunile legate de investiții. Domnule Turnel, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această introducere și, de asemenea, pentru Parlament, pentru faptul că m-a invitat să vin tocmai de la Sydney. Uh, sunt încrezător că orice greșeli pe care le fac uh, sunt uh, puse în seama fusului orar și a schimbării acestuia și că voi fi scuzat. În ceea ce privește discursul meu, trebuie să spun că uh, îl plasez în contextul unor evenimente recente. Comunitatea internațională va ajuta foarte bine procesul de reformă, recunoscând o situație uh, care există în, în Myanmar, o situație care există așa cum este și nu așa cum ne dorim uh, și cu noi sperând că aceste lucruri se vor termina bine. Acesta este uh, un moto de la care voi porni astăzi. Ceea ce voi spune are legătură cu aceste reforme din Myanmar. Reformele care se uh, construiesc în jurul uh, președintelui și a evoluțiilor de acolo. Contextul despre care voi vorbi uh, despre economia și situația economică din Myanmar se referă la 2014. Nu este un context uh, al anului 2012, când uh, optimismul era foarte mare. Reformele au fost uh, desfășurate și vom vedea unde au ajuns. După cum am spus, uh, am menționat câteva reforme și uh, trebuie să ne referim la ele pentru a vedea cum au fost implementate. Pentru că acesta este aspectul cel mai important. Așadar, unde au ajuns aceste reforme care au cauzat așa un entuziasm în 2012? Există multe lucruri care au fost făcute. În primul rând, putem să vorbim despre uh, ratele de schimb. Înainte exista un regim al ratelor de schimb care bloca valuta și un jet uh, era 7 uh, dolari. Acum uh, vorbim despre 1000 de jeți la 1 dolar, deci este o convergență diferită și lucrurile s-au schimbat. Sigur că există o dimensiune și mai serioasă, deci pe lângă simbolismul acestei uh, situații, iar această dimensiune importantă a fost că exista și un vehicul prin care vechiul regim a u... de expropriat uh, cetățenii stabilind un anumit uh, preț la vechea rată de schimb decât să țină cont de prețul real de achiziție și exploatând astfel diferența. În 2012, așadar, uh, fluctuația valutei a fost un punct foarte important. Cetățenii au dorit ca acest lucru să se schimbe uh, și lucrurile au început să evolueze într-o direcție bună. Așadar, în primul rând, rata de schimb, în al doilea rând, legea privind investițiile străine, despre care am auzit câte ceva înainte, iar în al treilea rând, un uh, set de uh, legi uh, asemănătoare. În al patrulea rând, uh, sectorul bancar central și uh, dimensiunea independenței, apoi uh, toate mișcările care au avut legătură cu comerțul, turismul și alte evoluții care uh, au importanță. Bun. Și urmărind aceste reforme din 2012-2013, majoritatea în ultimii doi ani restul lumii poate să spună că, uh, iată, au fost îndeplinite așteptările. Dar eu aș spune că trebuie să urmărim cu atenție, pentru că economia din Myanmar a fost stabilizată, țara este deschisă către investiții și o dezvoltare a economiei, deci lucrurile au intrat pe un făgaș bun. Cred însă că consensul la care s-a ajuns a fost unul prematur și dacă privim implementarea acestor reforme care au dus la optimism și la entuziasm, e bine, trebuie să începem să punem semne de întrebare cu privire la multe lucruri la care ne gândeam în trecut. În 2014, reformele și programul de reforme din Myanmar este unul superficial, îngust, incomplet și uh, se apropie încet încet de sfârșit. Un program de reforme care confruntă cauzele reale ale problemelor economice din Myanmar. Guvernul exercită un control strâns asupra economiilor din cele mai multe regiuni. Myanmarul, uh, chiar și în 2014, nu are o adevărată economie de piață bazată pe drepturile de proprietate și a altor drepturi viabile și uh, conduce uh, economia, pentru că uh, sectorul privat uh, trebuie să uh, suporte permisii și concesii împotriva restricțiilor uh, impuse de către stat. În acest context, nu putem să spunem că reformele au fost atât de bune în ultimii ani. Au dus însă la relaxări și uh, la extinderea acestor permisii și concesii, mai degrabă decât să ducă la o liberalizare și la implementarea unor reforme liberale. Autorizațiile și concesiunile în număr mare, nu într totul, au fost acordate uh, așa numite firme ale uh, firme care au fost preferate. Nu antreprenorii, ci grupurile de interes au avut de profitat de legăturile strânse cu guvernul. O primă evaluare cu privire la implementare arată că reformele sunt uh, superficiale și incomplete. Aceiași uh, baroni care au legături cu aparatul guvernamental sunt cei care uh, au de câștigat. Sigur că ei fac tot ce se poate pentru a uh, păstra această situație și pentru ca lucrurile să nu se schimbe în mod uh, semnificativ. Myanmarul uh, trece printr-o perioadă de putinizare, aș spune, în ceea ce privește economia lor. Sunt multe exemple care pot fi prezentate, dar cred că uh, cel mai important este cel al uh, băncilor străine cărora li s-a permis accesul pe piața din Myanmar. Acum uh, două săptămâni s-a făcut anunțul că vor exista nouă licențe pentru bănci străine care să opereze pe teritoriul țării. Nu sunt bănci din Uniunea Europeană, majoritatea sunt din Asia, era a fost și una din Australia Uh, dar majoritatea provin din Asia. Însă situația aici reprezintă o fereastră uh, care arată ce se întâmplă de fapt, pentru că concesiile care au fost acordate băncilor străine sunt foarte înguste, foarte stricte. Aceste bănci străine pot uh, să ofere credite numai firmelor străine, numai străinilor. Ei pot oferi credite numai în valută străină și se pot angaja numai în activități de vânzări angro. Pot avea o singură filială și trebuie să uh, respecte uh, regulamentele excesive de la fața locului. Myanmarul este o țară unde capitalul este destul de puțin. Cei care au capital, sigur că ei sunt interesați uh, să facă afaceri. Așadar, toate aceste lucruri ar putea duce la ceva mai mare. Este o ocazie pentru mai multă competiție. Spuneam că sectorul financiar are probleme, așadar Cred că acestea sunt probleme importante care trebuie văzute și analizate în detaliu, pentru că nu este vorba numai despre a aduce niște bănci moderne pe piața din Myanmar. Trecând însă mai departe, voi spune de asemenea că reformele care au fost făcute până acum, pe unele le-am menționat mai înainte, nu au adus în practică nimic din promisiunile uh, care fuseseră făcute în 2012. Modificările în ceea ce privește rata de schimb. Am spus că aceasta era o oportunitate de a uh, stabiliza conturile publice din Myanmar. Nu s-a întâmplat acest lucru. Nu a eliminat exproprierile uh, așa cum uh, ne-am fi așteptat mai ales dacă ne referim la sectorul gazului. În ceea ce privește Fondul Internațional Monetar, au existat consultări și veți putea observa că 40% din veniturile din sectorul gazului nu ajung în uh, conturile publice. Acest lucru este foarte important, pentru că se vorbește despre reformă fiscală, transparență, responsabilitate și aranjamente fiscale. Însă, dacă există o situație în care 40% din uh, cele mai importante venituri ale guvernului nu sunt înregistrate contabil în mod corespunzător, e bine, sigur că apar foarte multe probleme nici alte lucruri nu, s-au, uh, nu au devenit uh, ceea ce se așteptase de la început. De asemenea, turismul comercial, uh, manufactura, toate aceste domenii au în continuare de suferit. Sectorul extractiv, de asemenea, întâlnește foarte multe obstacole. Exportul joacă, de asemenea, un rol foarte important. Cheltuielile militare joacă, de asemenea, un rol important. Acestea au o proporție foarte mare în cheltuielile guvernului. Ceea ce s-a întâmplat a fost că, sigur, anumite venituri au ajuns la bugetul guvernului și au umflat uh, volumul acestuia, ceea ce înseamnă că proporția oferită uh, pentru cheltuieli militare este totuși mai mică, dar dacă este să vedem care sunt uh, cheltuielile de facto, uh, constatăm că majoritatea cheltuielilor sunt cam de 11%, pe de altă parte, dar au scăzut în ultimii doi ani cu 3%. În primul an de guvernare a existat o suplimentare, însă avem o poveste în care armata joacă un rol foarte important și uh, de aici foarte multe implicații. Și toate au legătură și cu uh, reforma pe care am menționat-o mai înainte, cea a băncii centrale. Sigur că este independentă, dar sistemul de impozitare funcționează de așa natură încât lucrurile se complică și, de fapt, această independență este periclitată, este de suprafață. Iar, în realitate, nu există, de fapt, nicio independență a băncii centrale. Agricultura, de asemenea. Agricultura joacă un rol critic, decisiv pentru că 70% uh, din populație trăiește din agricultură. Nu există însă niciun fel de reforme în acest domeniu, iar uh, fermierii din Myanmar nu beneficiază de libertățile pe care, de care ar trebui să beneficieze. Nu pot stabili ce să producă și cum să uh, implementeze agricultura pe care o doresc situația este chiar uh, mai rea decât înainte să fie lansat programul de reforme. Reformele economice din Myanmar, într-adevăr, s-au uh, întâmplat, însă abia dacă au atins instituțiile extractive economice care uh, duc la uh, consumarea resurselor țării. Au avut loc transformări, însă creșterea și dezvoltarea economică nu sunt conform așteptărilor. Conform așteptărilor. Crearea de oportunități, uh, evoluții economice, toate aceste lucruri uh, nu s-au întâmplat. Tranziția din Myanmar trebuie să continue. Mulțumesc. And now, Madam... Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Scottard. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru că organizați această audiere foarte importantă într-un moment crucial al istoriei Myanmar. În plus de prezentările făcute, trebuie să fim mai realiști și mai uh, atenți la ce se întâmplă cu drepturile omului. Există o publicație uh, disponibilă și pentru dumneavoastră care măsoară progresul în contextul rezoluției ONU de anul trecut. Ce am văzut în 2014 este numărul cel mai mare de noi prizonieri politici de la alcătuirea guvernului actual. Reforma mass media a fost uh, aplaudată cu doi ani în urmă, dar am constatat în acest an aproape 20 de jurnaliști sau proprietari de mass media care au fost trimiși în închisoare și doar luna trecută un jurnalist a fost ucis în timp ce era în custodia poliției. Una din provocările momentului în ce privește uh, drepturile omului și care se intersectează cu activitățile uh, de business este uh, confiscarea terenurilor, pe care creează tot mai multă sărăcie și intensifică probabilitatea unor conflicte pe teren, în special în zone non-conflict, respectiv post-conflict. Reformele nu s-au referit la impunitate, nu a fost stopată sau încetinită impunitatea, nu a existat niciun angajament sau un progres în ce privește instaurarea unui stat de drept. Acești factori intensifică impactul negativ al confiscării abuzive a terenurilor. Legile până în acest moment uh, rămân injuste, inechitabile și aplicarea legii nu este imparțială. Această lipsă severă a statului de drept a creat o situație în care fermierii nu au fost în măsură să-și protejeze proprietatea. Ca atare, tendința crescândă e aceea pentru fermieri de a recurge la violență pentru a-și apăra terenurile. Adesea vorbim de activiștii drepturilor omului care au tendința să fie negativiști. V-aș da totuși un exemplu pozitiv. Zona specială Tilawa. Acesta e un exemplu de bună practică, pentru că nimeni nu și-a pierdut viața aici, nimeni nu a fost ucis. Potrivit acordului de la Tilawa, persoanele uh, au primit uh, locuințe noi atunci când au fost dislocate. Această încăpere uh, ar putea cuprinde șase astfel de noi locuințe. Ele sunt substandarde, mm, apa se scurge prin acoperiș, Um, umezeala este foarte mare, copiii și persoanele în vârstă sunt foarte vulnerabile pentru că țânțarii uh, uh, care transmit boli periculoase se dezvoltă în această zonă. Li s-a oferit acestor persoane locuri de muncă, din păcate însă salariul mediu pe zi este de 4.000 de chiat, adică 4 euro, însă costurile cu transportul doar uh, sunt de 4500 de chiat, adică 4,50 euro. Practic, oamenii pierd bani doar ca să poată să meargă la muncă. Am văzut, o, am constatat o resurgență a conflictelor, zborul din Cașin și statele Shan din Nord. Constatăm că e vorba de 120.000 de persoane strămutate intern în special în zona graniței cu China. Violența împotriva femeilor și um, ținte precum școli și clinici uh, fac parte din tacticile militare utilizate. E important de observat că acest război a fost lansat de dezvoltarea unui proiect de centrală electrică în statul Arakan sau Rakin din uh, zona de est. Constatăm din 2012 încoace o situație pe care aș numi-o de pre-genocid, pentru că așa mi-a fost descrisă de către agenții umanitare și agenții ONU. Această situație de pre-genocid a fost um, răutățită de a, planul de acțiune Rakin, uh, care au cauzat reținerea pe termen nedefinit în tabere a populației Rohingya. Eh, ei dispun doar de o cetățenie de rang 2 cu limitarea multor drepturi civile. Violențele și atrocitățile în această zonă împotriva populației Rohingya arată un pattern anume că e modalitatea de a curăța terenul practic pentru proiecte de dezvoltare. În zone în care pacea a intervenit după foarte mulți ani de conflict, s-a constatat în ultimele două luni o reaprindere a acestor violențe, special în statele care în Shimon deci chiar și în acele locuri care se numeau de post-conflict, unde mm, procesul de pace uh, a avut succes, acum constatăm uh, din nou izbucnirea conflictelor din cauza accesului la terenuri și la justiție. Iată o hartă care identifică unele din zonele critice unde atrocități împotriva uh, grupurilor Rohingya și împotriva musulmanilor au loc și țin uh, iarăși de um, preluarea abuzivă a terenurilor. Rohingya este uh, una din populațiile cele mai persecutate în lume. Acum se trece inclusiv la o legislație națională care se va aplica tuturor musulmanilor și care ar putea afecta și alte minorități etnice care nu sunt budiste. E vorba de un pachet de legi numit de protecția rasei și religiei și care include restricții, um, impunerea controlului nașterilor, interzicerea căsătorilor interetnice, se încearcă reducerea numărului de copii în uh, minoritățile etnice. Apoi, restricții în ce privește conversiile, respectiv poligamia. Practic, constatăm o extindere a ceea ce se poate numi o situație de tip apartheid a afacerile ă, străine sunt și ele supuse presiunilor pentru a exclude participanți musulmani. Investitorilor străini li se spune în mod explicit că pot să facă ce vrea atâta timp când nu angajează musulmani sau nu fac contracte cu societăți uh, musulmane. Când uh, Um, vorbim despre motivație pentru comerț și investiții, e vorba de a reduce sărăcia în țară și încercăm să aducem Myanmarul într-o într-un progres, atât la nivel politic și economic în procesul său de tranziție, dar constatăm că mulți dintre factorii care au făcut ca această țară să fie controversată și riscantă fapt rămâne că în unele cazuri situația s-a înrăutățit chiar în lunile din urmă. Ce mai constatăm e că lipsa de reforme legislative și instituționale duce la uh, o intensificare a pericolului de strămutare a persoanelor, de um, preluare abuzivă a terenurilor, de amenințare a vieții cetățenilor. Toate aceste lucruri sunt foarte neliniștitoare, mai ales că înțelegerea uh, globală a situației din Myanmar nu mai ține seama de realitatea de azi. Mulți oameni de pe teren văd astăzi că deschiderea către investițiile străine și comerțul internațional este o amenințare la adresa drepturilor oamenilor, drepturilor cetățenilor din Myanmar. Mă preocupă foarte mult acest lucru, mai ales atunci când colaborez cu ONG-uri de pe teren, cu comunități unde se situează acum fie situații de post-conflict, fie situații de conflict. Totuși, pas pozitiv este uh, candidatura Myanmar la ATI. Această candidatură în lunile din urmă arată că practic procesul este subminat de uh, lipsă de transparență și o hărțuire a societății civile care s-a angajat în uh, procesul de candidatură la ATI. La întrebarea dacă e timpul să investim în Myanmar, cred că, încercând să răspundem, trebuie să ținem seama de următoarele lucruri. E nevoie să ne asigurăm că, întâi de toate, reformele se chiar întâmplă. Dacă aceste reforme nu vor fi implementate, pentru a preveni și bloca impunitatea, pentru a instaura în sfârșit un stat de drept, respectul dreptului la proprietate, al indivizilor și al um, întreprinderilor, atunci companiile din Europa riscă să fie implicate în ceea ce poate fi perceput ca um, niște crime serioase la nivel global. Întreprinderile cu mare dificultate uh, ar putea răspunde um, cerințelor de diligență și nevoia de a respecta drepturile omului. Anumite companii ar putea găsi că pericolul uh, la care se expun pentru propriile lor profituri este foarte ridicat. Myanmar nu face reformele necesare și anumite companii s-ar putea afla în situația de a plăti un preț mare pentru uh, implantarea lor în Myanmar, fără să fi ținut seama de riscuri și realități. Mulțumesc, spune președintele. Deschid acum dezbaterea. Uh, colegii, doamna Skakeler. Thanks a lot. Um, that was some three very, very interesting um, presentations. Thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru aceste prezentări foarte interesante. Aș avea acum câteva întrebări, dar uh, mai avem și al doilea panel de discuții cu reprezentanții comisiei care urmează. Poate că, da, ar fi totuși interesant să aflăm părerea comisiei despre legătura dintre uh, parteneriatele de investiții și situația drepturilor omului. Pentru că, da, trebuie să ne gândim și la, și la asta. Pe de o parte, uh, mobilizăm fonduri în favoarea respectării drepturilor comunității Rohingya, dar trebuie să vedem ce se întâmplă cu, cu acești bani. De asemenea, ar fi interesant în părerea experților și în ce privește un astfel de acord pentru investiții străine cu clauze foarte, foarte specifice. Ce cred experții, cum cred că un astfel de acord ar putea uh, schimba situația de pe teren și uh, economia din uh, Myanmar. plus toate celelalte discuții legate de clauzele de tip ISDS, protecția investițiilor, uh, riscul ca firmele străine să dea în judecată acest guvern. Iată deci câteva puncte care ar fi interesant să le discutăm. De altfel, uh, am deja uh, sentimentul după ultima prezentare că există o corelație directă între investițiile străine și înrăutățirea situației drepturilor omului. Deci mm, este o discuție uh, foarte, foarte complexă aici cum, cum putem evalua aceste, aceste, această legătură. Dar ar fi interesant de văzut și uh, care este poziția um, oficialelor din uh, Myanmar față de aceast, de începutul negocierilor cu Comisia. Deci, iată, avem o, o discuție destul de, de lungă de, uh, de purtat, pentru că, de fapt, nu este doar o discuție economică. Following on from that, that last point, I'm quite interested to hear from um, Da. Ehm, într-adevăr, ar fi interesant să auzim poziția reprezentanților Myanmar, cum anume se gândesc că ar putea încuraja ehm, investiții străine din Uniunea Europeană, cum ar putea schimba impactul acestor investiții. Cum anume, deci am putea uh, să ne închipuim că există această, care exista în cadrul unui astfel de acord și o protecție față de mediu și, și dar mai ales să ne gândim la ce spunea expertul de la Universitatea din Sydney, Adenauer, există de fapt și situații în care beneficiile se îndreaptă către un grup de interese și nu către această țară în ansamblul ei, plus cealaltă corelație între drepturile omului și dezvoltarea de noi proiecte economice. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles ce pot să vă spun, da, mă bucur și eu să văd că da, s-a încheiat uh, regimul militar din uh, Myanmar, dar încă mai sunt foarte multe progrese de făcut. Situația este în continuare îngrijorătoare. Uh, din câte pot înțelege pentru moment, investițiile străine sunt un subiect important care pot ajuta Myanmar, dar sunt și cu riscuri. Ehm, și dacă suntem dacă vorbim de, despre modalitățile de garantare a investițiilor străine, ehm, tocmai nu știu dacă aici ar trebui să vorbim despre clauze de tip SDS, despre rezolvarea litigiilor. Trebuie să ținem seama și de protecția minorităților în Myanmar. Mulțumesc. Yeah, speakers, the floor for a shot. Oh, excuse me, excuse, I didn't saw it. Da, aveți cuvântul, nu v-am văzut, scuze. Da, și eu sunt uh, îngrijorat de prezentarea pe care am văzut-o, mai ales în ce privește minoritățile și cred că orice contract, uh, acord comercial și de investiții cu orice țară trebuie făcut cu cea mai mare grijă în ce privește respectarea standardelor uh, în materie de drepturi ale omului, pentru a se evita persecuții, discriminări, indiferent că vorbim de minoritate etnică sau de religie. Deci aceste uh, situații care se înseamnă cu ce s-a întâmplat în Africa de, de Sud, deci măsuri de tip apartheid, uh, țin de o situație de conflict extrem de dur. Deci Ehm, eu cred că totuși noi, ca și continentul Uniunea Europeană, trebuie să, eh, dacă ne revendicăm de la drepturile omului, nu trebuie nici măcar să luăm în considerare semnarea vreunui acord comercial cu o, situat, cu o țară în care se întâmplă astfel de lucruri. Speakers to answer the question, Mr. Nine O. Oh. Au cuvântul oratorii pentru a răspunde întrebărilor. Mulțumesc, domnule președinte. La prima întrebare, principalul motiv pentru care uh, Eh, ținem să avem acest acord cu Uniunea Europeană. Credeam că am indicat destul de, de clar. Este, avem deja un motiv strategic. Nu vrem să ne bazăm pe uh, o singură relație strategică de investiții cu un singur mare investitor. Prin urmare, uh, această perspectivă de a deschide o serie de investiții europene în Myanmar, mi se pare un lucru foarte important. Și iată, în acest context am fost mandatați să începem un proces de negociere. Deci, iată, aceasta a fost uh, strategia pe care a dorit să o aplice guvernul nostru. În ce privește îngrijorarea pe care ați menționat-o, în ce privește impactul social, în momentul de față, guvernul și ansamblul instituțiilor noastre uh, uh, sunt angajate deci într într-un proces de reformă generală și avem uh, un nou minister în ce, uh, de protecția mediului și a pădurilor și uh, acest nou minister a primit și sarcina de a evalua foarte clar fiecare nou proiect de dezvoltare, în așa fel încât în cazul unor proiecte legate de investiții străine, trebuie să fie evaluat în prealabil impactul asupra populației locale și, spre exemplu, dacă nu se obține acordul unda verde de la autoritățile regionale, care pot evalua cel mai bine, ei bine, acel proiect de investiții străine nu va fi aprobat la nivel național. Deci, această procedură de evaluare și autorizare sau nu a investițiilor străine a fost uh, inițiată în urma unei legi din 2013, care se aplică din 2013. și uh, uh, la modul general, oricum, ministerele de resort, în funcție de tipul de proiect de investiție, realizează în mod sistematic uh, evaluări de impact, se ia contact cu comunitatea locală care își poate exprima opinia în favoarea sau în defavoarea unui astfel de proiect. Mulțumim. Apropo de prima întrebare, se, uh, se referea de deci, cea, la impactul negativ al anumitor investiții. Vroiam să uh, mă refer și la situația în care, în contextul uh, național, Eventual, trebuie văzut dacă impactul unei investiții străine beneficiază țării în general sau unui, uh, unui grup de interese. Da, în principiu suntem de acord cu toții că investițiile străine pot uh, conduce la uh, o dezvoltare generală în Asia de Sud-Est, dar trebuie să văzut totuși cum funcționează instituțiile și dacă ele există în fiecare cadru național. În ce privește a doua întrebare, nu știu dacă eh, cineva mi-ar nu mi-ar spune că sunt protecționist, etc., dar Mulțumim, doamnă Stothart. Da, vă mulțumesc. Eu cred că una dintre aceste întrebări se uh, referă și la uh, politicile în ce privește drepturile omului ale Europei. Deci este, se leagă foarte clar de angajamentele pe care și le asumă guvernele, nu e așa, și cum după aceea se, aceste angajamente sunt respectate în acordurile comerciale. în orice acord de, de acest tip trebuie să existe referiri și uh, clauze clare în ce privește uh, drepturile omului. În definitiv, astfel de clauze protejează nu doar uh, comunitatea locală, dar și compania care se angajează într-un, într-un proiect uh, de acest gen. Pentru că, în acest fel, compania poate să uh, își facă drepturile respectate la rândul ei de a nu aplica uh, reguli discriminatorii și așa mai departe. Însă în ce privește contextul politic actualmente, ce constatăm noi este că un orizont de, de, de așteptare conform căruia Uniunea Europeană și alți mari investitori de detalii la nivel mondial se vor grăbi să uh, prind această ocazie de a face comerț și vor lăsa în spate orice preocupare pentru drepturile omului. Dar noi spunem că tocmai momentul acesta este oportunitatea pe care trebuie să o folosim pentru a pune în discuție aceste, aceste încălcări ale drepturilor omului. Altfel, dacă ne ocupăm doar de afaceri și închidem ochii, eh, nu cred că am rezolvat ceva. De altfel am, și, am văzut uh, foarte bine la evenimente recente comerciale, cum a fost de curând o coronă în urmă la, la Milano, tocmai întotdeauna acțiunea guvernului a fost uh, să atragă investitorii și să discute cât mai puțin despre uh, aspectele legate de drepturile omului. De altfel, da, este adevărat că uh, s-a întâmplat deocamdată o anumită tranziție de la regimul militar spre un nou regim, dar asta nu înseamnă că uh, totul merge bine în momentul de față. Avem legături cu ONG-uri la fața locului și care ne semnelează în mod uh, repetat încălcări grave ale omului legate de activitățile companiilor. De asemenea, Ehm, ni se semnalează eforturile pe care le fac comunitățile locale, mai ales comunitățile mm, din minoritățile etnice, care încearcă să recurgă la legile locale pentru a se proteja. Dar chiar și așa, ă, făcând apel la ă, legile naționale, le vine foarte greu. Deci de, doar în uh, ultimele luni am asistat deja la, am asistat între altele la uh, represalii împotriva activiștilor în favoarea drepturilor omului. Mulți dintre ei au fost uh, închiși. Deci, repet, trebuie să fim uh, foarte atenți și să privim cu, cu multă sinceritate la fapte nu cred că ar trebui să ne lăsăm păcăliți de retorică. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, va trebui să analizăm perspectiva europeană și să vedem cum putem să investim uh, eficient și durabil în Myanmar. Și pentru a discuta despre aceste lucruri vom asculta mai întâi patru prezentări scurte din uh, zona business-ului, precum și din partea Comisiei Europene. Mai întâi domnul Pullman, care are o mică firmă de textile în uh, regiune. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, bună dimineața, uh, stimați deputați. Mulțumesc Comisiei pentru că mi-a oferit ocazia de a vorbi astăzi în cadrul acestei reuniuni. Eu sunt invitat în calitate de membru al Asociației Internaționale pentru Comerț și doresc să prezint cazul unui IMM european care desfășoară activități și face afaceri în Myanmar. Compania mea, The Paul Group, uh, care are sediul în Olanda, produce uh, jachete și haine, um, de asemenea textile din piele, în China, Vietnam și uh, Myanmar. Avem și o certificare conform standardului SA 8000. În acest moment ocupăm 550 de persoane. În calitate de companie, recunoaștem potențialul uh, din Myanmar și am făcut acest lucru încă din 2009 când au existat primele semne politice de schimbare. Am decis să uh, profităm de uh, ceea ce ni se oferă în Myanmar și de asemenea să ne asumăm riscurile. Am început să cumpărăm uh, și să producem pentru consumatorii europeni uh, în Myanmar. Și, de asemenea, am uh, oferit management, asistență tehnică și am ținut cont de aspectele de responsabilitate socială corporată. Ne-am întâlnit însă cu obstacole numeroase, trei tipuri de obstacole, politice, politice și sociale, de business și juridice. În ceea ce privește uh, obstacolele politice și sociale, ținând cont de prezentările din această dimineață, voi fi cât se poate de succint și voi spune doar că uh, pentru a investi și pentru a putea prospera, este nevoie de un mediu credibil politic și social, un mediu stabil. Din păcate, incertitudinile politice actuale în ceea ce privește contextul alegerilor care urmează și, de asemenea, uh, tumultul etnic duc uh, la descurajarea investitorilor. Sigur că și în ceea ce privește sustenabilitatea apar probleme, mai ales în contextul răspunderii uh, sociale corporate. Drepturile omului sunt și ele abuzate de multe ori. În ceea ce privește uh, obstacolele de business, uh, multe obstacole sunt uh, cele obișnuite pe care le întâlnim în multe țări în dezvoltare. Reformele din Myanmar și climatul de investiții uh, sunt foarte urgente în multe zone, mai ales uh, în ceea ce privește accesul la finanțe, terenuri, electricitate și, de asemenea, la lucrători capabili, bine calificați. Toate acestea sunt necesare pentru a crea locuri de muncă și pentru a sprijini creșterea. Aș vrea să vă dau câteva exemple de obstacole. Cel mai mare este accesul la proprietăți. Există o piață nerealistă și speculativă care a fost înființată de un număr mic de antreprenori care sunt favorizați având cunoștințe uh, din interior. Prețul terenurilor terenuri sunt de multe ori de trei ori mai mari decât în țările învecinate. Myanmarul beneficiază de o infrastructură săracă. De la Yangon Center până la zonele industriale uh, din jurul orașului pot dura, pot dura uh, călătoria două ore și distanța este de doar 20 de kilometri. De asemenea, uh, disponibilitatea internetului nu este bună și, de asemenea, conexiunile la internet sunt limitate. Apar probleme și în ceea ce privește electricitatea nu există sisteme financiare transparente și eficiente care să sprijine sistemele de business și de asemenea apar probleme cu creditele. Internet banking-ul este disponibil, însă pentru a deveni operațional poate dura 4 până la 8 luni și de asemenea valuta uh, străină și transferurile transfrontaliere sunt o dificultate. Lipsesc uh, lucrătorii bine calificați și managementul de mediu. De asemenea, formările sunt insuficiente. Productivitatea este foarte scăzută în uh, fabricile locale, iar rezultatele uh, muncii sunt nerealiste și, în comparație cu costurile de producție, sunt mai mari decât în țările învecinate. De multe ori apar foarte multe obstacole birocratice. Nu există niciun fel de uh, marjă de manevră. Producătorii asiatici uh, continuă să investească și uh, de multe ori sunt sprijiniți de guvernele lor naționale. Multe legi sunt uh, implementate, însă nu suficient. Acestea sunt obstacolele de natură juridică. Lipsește de multe ori un cadru juridic clar sau anumite legi se contrazic. Legile locale de multe ori sunt depășite sau nu corespund standardelor internaționale, iar unde există standardele internaționale, există o mare prăpastie între uh, obiectul uh, legii și implementarea acestuia dacă doriți să înființeze o companie, uh, în Singapore acest lucru se poate întâmpla în câteva zile. În Myanmar poate dura și șase luni. Există multe departamente care sunt implicate în acest proces, ceea ce duce la crearea de frustrări. După înregistrare, uh, s-ar putea să nu poți opera uh, pentru că permisul, autorizația care ți-a fost dată este refuzată sau este tergiversat lucrul cu aceasta din cauza intereselor locale apar o serie de alte probleme și uh, nivelul local interferează de multe ori. Implementarea este dificilă de multe ori, uh, lipsesc uh, cadrul juridic, procedurile și de multe ori nu sunt recunoscute standardele internaționale. Legile din domeniul muncii creează foarte multă confuzie. Sunt aproximativ 19 legi diferite care de multe ori se contrazic între ele. Autoritățile răspund la întrebări în mod inconsecvent. Chiar și uh, OIM-ul sau MGMA-ul, care este Asociația Producătorilor de Textile din Myanmar, se luptă pentru a oferi răspunsuri clare. Autoritățile uh, consideră că este o problemă munca în rândul copiilor, însă se uh, fac foarte puține. În ciuda acestor probleme, Myanmarul va putea să devină o piață interesantă și în creștere pentru comerțul european și o țară sursă în regiunea asiatică. Lucrând împreună, putem să aducem beneficii atât pentru Myanmar cât și pentru Uniunea Europeană, atât la nivel social cât și comercial. Dar trebuie să avem un set clar de drepturi și condiții. În ceea ce privește acordurile de protecție a investițiilor, un astfel de acord <clears throat> ar putea să uh, ducă la sprijinirea investițiilor. Ar putea să ofere o bază pentru o instanță de arbitraj în care să existe reguli și uh, prevederi relevante pe, uh, în baza cărora să se uh, accepte deciziile. Este important să existe o marjă de manevră pentru uh, cei care doresc să deschidă afaceri și, de asemenea, uh, piața să se stabilizeze și să există o piață pentru produse și servicii europene. Îngrijorările noastre cele mai importante uh, se referă la faptul că anumite beneficii potențiale nu vor fi abordate uh, în mod suficient și că va dura prea mult până să se ajungă la un acord, iar afacerile europene vor rămâne în urma competitorilor din Asia. Myanmarul ar beneficia de un asemenea acord poate să se aștepte din partea investitorilor europeni la o abordare holistică și pe termen lung, iar un asemenea uh, act legislativ ar reprezenta un stimulent pentru investitorii europeni care ar avea un impact pozitiv asupra dezvoltării sociale și economice a, economice a țării și a uh, societății de acolo. În concluzie, recomand ca Uniunea Europeană să lucreze pe direcția unui acord uh, bilateral de investiții care să încurajeze certitudinea economică pentru investitori și să faciliteze uh, programele de responsabilitate socială corporată în sectorul economic privat. În ceea ce privește dezavantajele competiționale ale investitorilor europeni, acest acord ar juca un rol important, uh, mai ales pentru stimularea competiției și pentru a reuși să se ajungă la o uh, depășire a obstacolelor în comparație cu producătorii asiatici. Un uh, acord bilateral ar putea să ajute la un, la marge de manevră mai clare. Sigur că implementarea legilor ar trebui să funcționeze mai bine, investitorii să fie sprijiniți, oferindu-le un uh, punct de acces unic, astfel încât autorizațiile și permisele să fie uh, acordate mai simplu și în mod corespunzător. Recomand de asemenea uh, să se inițieze mai multe programe de formare profesională, astfel încât să se poată lucra cu lucrători capabili și bine calificați, pentru că în lipsa acestora este greu de lucrat recomand Uniunii Europene să ofere autorităților din Myanmar sprijin în înființarea unui uh, temei juridic pentru aceste investiții și, de asemenea, aceste reguli și, uh, și prevederi să poată duce la implementarea noilor legi o implementare corectă va aduce la uh, concretizarea acordului și Myanmarul va beneficia de sprijinul social și economic de care are nevoie. Vă mulțumesc. <clears throat> Președintele, mulțumesc pentru experiențele și recomandările pe care ni le-ați uh, prezentat. Acum îi dau cuvântul lui uh, Roland van Stappen, este președintele Comisiei Comerciale uh, din partea Business Europe. Mr. Chairman, uh, Mr. Martin, colleagues. Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc că mi-ați permis să vin astăzi aici. Sunt președintele Comisiei pentru Relații Internaționale Asociației noastre și atunci când discutam împreună, discutăm despre toate țările din lume. În al doilea rând, am să vă împărtășesc o povestioară pentru că lucrez și într-o companie. Această companie se numește Heineken o companie globală de producție berii și construim o berărie, o fabrică de produs bere în Myanmar, deci am să vă împărtășesc din experiența mea personală. Întâi de toate, trebuie să vă spun ce am discutat noi la Business Europe. E o organizație complexă, dar pe care o cunoașteți bine, multe asociații care se reunesc aici. Și aș vrea să vă spun de ce Business Europe consideră că din 2011 încoace suntem într-un moment propice. Ni se spune că acordul de investiții este crucial și Business Europe este de acord cu această viziune. Inițierea negocierilor este un semnal politic semnificativ și sper că președintele Obama și ceilalți lideri care vor fi acolo săptămâna viitoare vor oferi același mesaj pentru alte acorduri bilaterale, tocmai pentru a încuraja investitorii să se deplaseze în Myanmar, așa cum facem și noi, Heineken. Desigur, există multe probleme le puteți numi obstacole. Eu le-aș numi provocări, vorbind în numele Heineken de data aceasta. Mulți dintre dumneavoastră cunosc povestea, dar aș dori să vă împărtășesc. Când o companie ca și a noastră evaluează dacă să investească într-o țară, da sau nu, există doar trei opțiuni. 1. Provocările și obstacolele sunt atât de mari încât considerăm că nu e idee bună. Și Merită să așteptăm. A doua opțiune, provocările sunt atât de imense încât considerăm că niciodată nu se vor rezolva și atunci abandonăm cu totul ideea. Care este cea de-a treia opțiune? Ultima, cea la care s-a referit și colegul meu, reprezentând IMM-urile și care se aplică și companiilor globale, multinaționale, e bine, noi credem că dacă riscul poate fi gestionat atunci e mai bine să fim prezenți pe acea piață și să reușim să ne punem amprenta pe uh, mediul de afaceri, dar și asupra cadrului legislativ. Compania mea a fost prezentă în Myanmar cu ani în urmă. Am părăsit această țară din cauza presiunilor care au existat acolo. Considerăm că Myanmar este acum pe calea cea bună și stau aici spunându-vă uh, prezentându-vă niște contradicții vis-a-vis -vis de toate obstacolele expuse de uh, antevorbitorii mei. Infrastructura este primul loc. Atunci când construiești o uh, berărie, ai nevoie de infrastructură, în mod evident. Orice fabrică, de fapt. Uh, educație, competențe. Când mergi într-o țară ca Myanmar, vrei să fii parte a comunității locale. Deci îți dorești să ajuți să ameliorezi competențele localnicilor pentru a-i putea angaja ulterior. Este modelul de business uh, al multor companii care știu că astăzi sunt în Myanmar. Provocările sunt uriașe, într-adevăr, dar merită. Un acord de investiții cu UE ar ajuta la finanțarea programelor de formare. Trebuie să lucrăm cu guvernul de acolo, să vedem cum se pot uh, forma centre de uh, educație și formare. Pentru noi e limpede Există politici ale guvernului care provoacă um, dificultăți. Da, firește, există birocrație. Am fost, de exemplu, în India de multe ori. India este una dintre cele mai mari democrații, ar spune unii, dar și cea mai mare birocrație din lume, probabil. Foarte multe țări au birocrație împovărătoare. Mm. Și aici, în Bruxelles, nu așa, avem multă birocrație, domnule Lange. Cadrul legal nu este clar, e corect. Și uh, ne-am ciocnit și noi de uh, acest lucru. Cadrul financiar este instabil, s-a vorbit aici despre um, cursul valutar. Sigur, mm, există foarte puțin credit disponibil pe piață. Da, e adevărat, toate acestea sunt probleme. Există riscuri politice? E bine, da. Însă și noi suntem acolo. Vreau să vă asigur nu e puțin lucru ca o companie să uh, evalueze dacă merge sau nu într-o țară. Uh, suntem inclusiv în Rusia, avem probleme și acolo, desigur, dar suntem la fața locului, la fel și în Myanmar. Când am fost în Myanmar anul trecut, de două ori, Uh, am avut privilegiul să mă întâlnesc uh, și cu președintele și cu doamna Aung San Suu Kyi, o doamnă formidabilă. Ea mi-a vorbit despre drepturile omului. Mi-a spus de asemenea că nu-i place berea. Și mi-a spus, uh, domnule Stepan, vă rog să vă asigurați că oamenii mei vor bea produsul dumneavoastră în mod responsabil și am asigurat-o că vom face așa. Sigur are dreptate. Uh, procesul necesar nu este încă acolo și ea va continua să sfideze guvernul uh, pentru apărarea drepturilor omului. Acum, de ce e important ca companiile europene să evalueze riscurile pentru afacerea lor și care sunt și oportunitățile? Compania mea s-a angajat pe termen lung Uh, suntem între cei mai mari producători de bere din Asia, cu excepția Chinei, și credem că Myanmar, din punctul de vedere al uh, mediului de afaceri, poate atinge nivelul Vietnamului în următorii 10 ani. Nu ne uităm doar la ce se întâmplă mâine sau anul viitor. Și iată, acest acord de investiție poate fi crucial pe termen lung în viitor și aș sugera, domnule Lange, ca să se instaureze un Consiliu Consultativ UE-Myanmar pentru, la nivel de Comisie Europeană pentru a discuta provocările cu care ne confruntăm. De ce e important ca firmele europene să meargă într-acolo? Uitați-vă la ce face China. China investește aproximativ 40 de miliarde. Eh, statele între, între 2 și 6 miliarde și Europa la fel la o scară foarte mică dacă e să ne uităm din punct de vedere al concurenței la lucruri, e decisiv ca firmele europene să se îndrepte către Myanmar. Personal, petrec foarte mult timp discutând cu firmele, împărtășind propria mea poveste. Sigur, nu-i pot convinge, pentru că fiecare își face propria evaluare, dar haideți să discutăm. General Electric este acolo, Coca-Cola este în Myanmar, Unilever este acolo. Călătoresc în întreaga lume și constat că Unilever este vârful de lance în tot ce înseamnă responsabilitatea socială a companiilor și așa mai departe. PepsiCo, Gap și așa mai departe sunt prezenți pe piața din Myanmar. Povestea noastră arată că, da, investim aproximativ 100 de milioane de dolari, vom crea locuri de muncă, vom lucra cu fermierii, cu agricultorii, Așa poți să influențezi, să structurezi lucrurile și putem arăta guvernul din Myanmar cum lucrează Heineken și cum poți crea un cadru de afaceri solid. Încercăm să vedem dacă putem procesa orezul și dacă putem uh, utiliza uh, așa ceva pentru berea noastră. Avem proiecte la nivelul comunităților pentru formare, educare. Uh, lucrăm cu guvernul pe uh, consumul responsabil și siguranța pe șosele. Iată cum treptat dai exemplul pentru felul în care afacerile pot influența mediul de afaceri, mediul economic, social, politic și așa mai departe. Pot să vă asigur că în primul trimestru al anului viitor, berăria Heineken se va deschide în Myanmar și toți cei care doriți să veniți acolo sunteți bineveniți. Domnule președinte, voi fi încântat să pot răspunde întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc, spune președintele, pentru acest discurs impresionant. Acum ne îndreptăm către sfera sindicală și dăm cuvântul lui Jeffrey Falk, consultant pentru Confederația Sindicală. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a vorbi astăzi aici. Voi încerca și eu să fiu uh, concis. Uh, este adevărat că în uh, ultimii ani interesul pentru investițiile în Myanmar a crescut brusc și foarte mult, atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite, cât și marile puteri economice asiatice, Și, totodată, trebuie să menționăm de start, faptul că la fața locului, da, lucrătorii sunt în general foarte slab calificați, sunt, au și salariile printre cele mai mici din regiune. Și bineînțeles că în momentul de față există și această tendință din partea uh, marilor companii care uh, folosesc țări din Asia ca loc de producție, de a se orienta permanent dintr-o țară la alta pe măsură ce prețurile de producție scad sau cresc. Și um, de exemplu, acum interesul unor firme globale, precum Heineken, nu este ceva unic. La fel se întâmplă și cu Philips și cu alte, multe alte companii globale. Pe de o parte, deci, această tendință da, poate reprezenta o oportunitate uh, pentru lucrători la, la nivel local și de a-și găsi un loc de muncă și de a-și dezvolta uh, noi competențe. Dar asta nu înseamnă că uh, simpla dezvoltarea investițiilor și a economiei uh, va conduce de la sine și la dispariția problemelor legate de drepturile omului. Uh, în ce privește legislația muncii și în ce privește legislația drepturilor omului. Există într-adevăr multe subiecte de îngrijorare în Myanmar. S-au înregistrat progrese și în, și în acest domeniu, e adevărat, în ultimii 2-3 ani. Pentru prima dată a fost autorizată înființarea de eh, centrale sindicale chiar dacă uh, de, deocamdată drepturile acestor organizații sindicale sunt destul de limitate. Să nu uităm totuși că, până la urmă, uh, principalele structuri economice uh, din Myanmar sunt în continuare guvernate de către grupuri de interese legate de regimul militar și de multe ori aceste mari uh, structuri economice au refuzat uh, să permită inspecția, uh, vizita inspectorilor privind legislația muncii. De multe ori li se răspunde, chiar și sindicatelor li se spune că aici nu se aplică astfel de legi. Noi, ca organizație, ca și alte organizații sindicale internaționale, bineînțeles, încercăm să aducem, uh, să oferim o voce pe arena internațională lucrătorilor și organizațiilor din Myanmar. Dar uh, Deocamdată însă trebuie spus că uh, situația organizațiilor sindicale din Myanmar este destul de dificilă, mai ales liderii sindicali se confruntă deseori cu situații de hărțuire. Uh, multe încălcări ale legislației din domeniul muncii sunt, din păcate, urmate de impunitate Pe de altă parte, nici pedepsele prevăzute de legislație nu, sunt, nu descurajează suficient patronatul uh, uh, să evite încălcările drepturilor lucrătorilor. Iar uh, până în alta, în orice caz, atâta, atâta cât există, investițiile și lanțurile de aprovizionare nu sunt afectate de prezența sindicatelor. în iunie 2012, când Comisia ne-a solicitat o opinie privind acest acord bilateral de investiții. Noi, e bine, noi nu putem decât să uh, susținem pe de o parte instaurarea acestor acorduri, dar cu uh, cu respectarea unor standarde cât mai, cât mai înalte și cu respectarea liniilor directoare de la um, OCDE. De asemenea și uh, Guvernul Statele Unite s-a angajat uh, recent uh, pe, pe această cale a, unui, uh, a creării unui cadru legal de a, ce privește investițiile cu, în Myanmar, Între altele, acest acord include și uh, clauze privind supravegherea, trasabilitatea fondurilor, atât fondurilor destinate organizațiilor publice cât și celor uh, private. Și chiar, chiar săptămâna trecută cred că au fost deci, uh, publicate noi date de către Departamentul de Stat Deci există, după cum vedem, uh, um, un mecanism, există încercări, un mecanism de a verifica uh, și situația drepturilor omului și mai ales uh, modul în care acționează operatorii economici străini în Myanmar. Bineînțeles, bilanțul general în ce privește drepturile omului al, în Myanmar este încă îngrijorător, dar dar uh, nivelul de raportare a acestor încălcări este în creștere și uh, deci noi credem că trebuie să avem grijă. Orice nou acord bilateral trebuie să uh, evite să creeze noi probleme la acest nivel. Deci nu facem un apel uh, pe lângă Uniunea Europeană să continuă în continuare presiunea asupra guvernului din Myanmar ce privește aplicarea unor standarde juridice înalte. Deci, oricum, noi credem că investitorii înșiși ar trebui să dea dovadă de un angajament clar și ferm în favoarea drepturilor omului și uh, să promoveze bunele practici. Iar uh, dacă stăm și ne gândim că Statele Unite au reușit să impună niște clauze în acest sens în uh, practicile lor, nu vedem de ce Uniunea Europeană nu ar putea. trebuie să ne gândim deci și la uh, politici, principiile generale ale politicilor de investiții ale Uniunii Europene, care sunt în discuție încă din 2013. Uh, deci, uh, dacă Uniunea Europeană va semna până la urmă un astfel de acord, atunci Uh, neapărat acest acord trebuie să țină seama de toate aspectele îngrijorătoare legate de uh, protecția juridică, de situația minorităților și a drepturilor omului. Vă mulțumesc. Thanks a lot. So we got the whole... Mulțumim. Iată că am făcut acum un tur complet de orizont. mai rămâne să ia cuvântul și comisia. domnul uh, Costa, director adjunct al uh, Unității Investiții de la DJ Trade. Everyone. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor! Dezbaterea pe care am avut-o în această dimineață este foarte interesantă și au fost subliniate multe puncte. Ceea ce doresc eu să vă prezint este perspectiva referitoare la unde ne găsim cu negocierile în ceea ce privește acordul investiții și motivul pentru care am uh, hotărât uh, să uh, ne angajăm împreună cu Myanmar într-un acord de protecție a investițiilor. Așa cum s-a auzit în această dimineață din uh, prezentări, uh, Myanmarul are potențial pentru business, pentru afaceri europene, care nu duc numai la evoluție economică, ci și la evoluție și dezvoltare socială, o conduită de responsabilitate corporată socială și așa mai departe. De aceea suntem interesați să fim prezenți pe piața din Myanmar. Concurenții din Asia sunt deja acolo, putem observa acest lucru. Există acorduri uh, de investiții și comerciale care au fost încheiate cu uh, Myanmarul sau cu țările ASEAN. Nu există uh, țări ale Uniunii Europene care să aibă uh, acorduri bilaterale încheiate cu Myanmarul pe această direcție. Au existat uh, discuții astăzi cu privire la situația instabilă politică și economică din Myanmar. De aceea se resimtă și mai stringentă nevoia de a avea un acord de protecția investițiilor. Pentru că un astfel de acord uh, este important, mai ales în contextul actual. De aceea trebuie să fim realiști și uh, să vedem ce ne-ar aduce un astfel de acord. După cum știți, un acord pentru investiții este un acord care se asigură că acele investiții care, uh, acei investitori care au uh, investit deja în țări terțe sunt protejați împotriva a trei elemente importante. Nediscriminare, se asigură că nu sunt tratați uh, incorrect și că nu li se refuză accesul la justiție, nu sunt tratați într-un mod arbitrar și de asemenea că sunt compensați în cazul exproprierilor. Așadar, acordurile de protecție a investițiilor reprezintă un pas pozitiv în direcția corectă. Nu interferează cu posibilitatea Myanmarului și a guvernului său de a reglementa modul în care uh, vin investițiile, ci uh, se respectă condițiile care au fost decise și care se impun și că ne asigurăm că acestea nu sunt uh, discriminatorii sau impun un tratament incorrect. Uniunea Europeană dorește să negocieze cu Myanmarul și a uh, introdus câteva îmbunătățiri cu privire la acordurile de protecție a investițiilor care au fost încheiate în trecut. De ce se întâmplă așa? Pentru că noi întotdeauna am solicitat ca abordarea pe care o avem în astfel de acorduri să asigure, pe de o parte, un înalt nivel de uh, protecție a investițiilor europene, dar, pe de altă parte, să păstreze și dreptul de reglementare a țării gazdă. De ce facem acest lucru și cum procedăm? Ei bine, facem acest lucru pentru că uh, Uh, așa s-a făcut în acordurile și cu Canada și Singapore și vrem să precizăm cu detalii care sunt uh, natura și care este domeniul de aplicabilitate a ceea ce se consideră a fi uh, Um, protecția față de exproprieri și celelalte elemente pe care vi le-am numit. Ne interesează ca procedurile să fie transparente, ele vor fi deschise publicului, nu vrem să existe uh, plângeri nejustificate. Dorim ca toate aceste probleme uh, să fie cât se poate de transparente. Venim așadar cu un acord de protecție a investițiilor mai modern uh, în Myanmar, în care vom incorpora și aspecte de dezvoltare durabilă. După cum știți, dezvoltarea durabilă este întotdeauna discutată și în contextul acordurilor de liber schimb. Întotdeauna există astfel de capitole în acordurile de liber schimb. Cu Myanmarul avem un acord de protecție a investițiilor, nu un acord de liber schimb. Însă vom avea și prevederi cu privire la dezvoltarea durabilă și la responsabilitatea socială corporatistă în linie cu practicile Uniunii Europene. Credem că este important să fie acoperite toate aceste aspecte și la negocieri și uh, să se regăsească în textul pe care îl vom prezenta Myanmarului. Așadar, vom aborda aceste aspecte. Per total, ceea ce pot să spun este că investițiile vor ajuta, așa cum am spus inițial, uh, la dezvoltarea economică și socială din Myanmar, vor ajuta companiile europene să fie prezente în Myanmar în acest context instabil social și economic și de asemenea vom, uh, ne vom asigura că companiile europene aduc o valoare adăugată și duc la dezvoltări pe parte de responsabilitate socială corporată în Myanmar. În același timp, acordul va fi unul modern și va îmbunătăți ceea ce s-a făcut în trecut într-o manieră în care nu vom interfera cu dreptul la reglementarea a guvernului din Myanmar. Și pornind de la această bază, credem că vom avea un acord de succes și că interesul va fi reciproc în cadrul discuțiilor cu Myanmarul. Președintele, mulțumesc! Sincer să fiu, mie nu este foarte clar ce dorește acum Comisia, însă ați uh, reușit să descrieți destul de multe lucruri, însă detaliile nu prea au fost abordate, dar probabil că acest lucru ține și de domeniu în sine. Voi da acum cuvântul colegilor, lui David și apoi domnului Minor și doamnei uh, Scar și tuturor celor care mai doresc să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor uh, celor care au luat cuvântul și care au uh, avut prezentări foarte interesante. Am crezut că o să auzim uh, sloganul Heineken aici și cum se va repercuta el asupra Myanmarului, dar cred că este o idee foarte bună ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Întrebarea mea se adresează Comisiei. Acest acord de protecție a investițiilor Pare a nu va avea altă utilitate cu excepția protecției investițiilor europene. Însă, trebuie să conțină două dimensiuni, una de monitorizare și una a dialogului. Una trebuie să fie de partea noastră, să monitorizăm uh, comportamentul companiilor europene care operează în Myanmar și să existe un dialog cu acestea referitor la modul lor de a opera. Și este cât se poate declar că uh, așa cum a spus și reprezentantul sindicatului, că Parlamentul European, uh, prin uh, rezoluția sa, a solicitat așa ceva. Noi vrem să ne asigurăm că mediul de afaceri este monitorizat în mod corespunzător uh, și că știm cum se comportă companiile noastre acolo. Pe de altă parte, în ceea ce privește Myanmarul, trebuie să ne asigurăm că există un dialog cu privire la drepturile omului și că avem discuții periodice cu privire la modalitatea de îmbunătățire a respectării drepturilor omului în Myanmar. Așadar, există toate aceste elemente și cred că doar îmbunătățirea protecției investițiilor pentru companiile europene nu este suficient. Argumentul că China este deja prezentă acolo și că Europa ar trebui să intre de asemenea pe această piață pentru că China e acolo nu aduce niciun fel de valabilitate din punctul meu de vedere, doar dacă nu cumva spunem că noi uh, acționăm oricum mult mai bine și că companiile europene vor ridica, vor îmbunătăți situația din Myanmar prin atitudinea lor, prin uh, modul în care operează pe viața de acolo. Sigur, nu putem să ne gândim că dacă suntem europeni ne portăm mai bine decât chinezii. Da, trebuie să avem un uh, cadru în care să ne mișcăm și să ne asigurăm că lucrurile așa se vor face. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, datorită naționalității a doi uh, dintre oratori, voi vorbi în limba daneză. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doi dintre concetățenii mei vin aici pentru a ne povesti care sunt șansele pe care le văd de investiții în Myanmar. Aș fi vrut însă să aud un reprezentant al comunităților locale sau o organizație civilă, socială, care să discute acest lucru. Multe organizații din Myanmar au semnat împotriva acestui acord cu Uniunea Europeană Myanmar și aș fi vrut să aud mai multe din rândurile uh, acestea, din rândurile acestor reprezentanți. Eu sunt îngrijorată în ceea ce privește această democrație, care este atât de vulnerabilă în atâtea domenii. Se înregistrează atât de multe deficite, iar dacă lăsăm totul pe seama marilor companii, mă întreb dacă acest lucru este în beneficiul cetățenilor de acolo. Aș dori să adresez întrebări domnului Pullman doriți protecție, protecție împotriva politicii locale, pentru că multe lucruri acolo nu merg bine. ISDS. Dacă această clauză nu este o parte a unei, unei acord de investiții, lucrurile ar putea să meargă prost. Aveți nevoie de clauza ISDS, dar ca model de business pentru o țară și dumneavoastră puteți să veniți cu o contribuție, să duceți la uh, dezvoltarea acestei țări. Sigur că se poate să ne gândim și la profit, dar uh, este posibil? Doamne Scare. Mulțumesc. Întrebări către comisie. Cum uh, vedeți dumneavoastră discriminarea comunităților etnice din Myanmar și ce vom face noi pe lângă ceea ce facem deja? Poate că facem deja lucruri grozave și noi n-am aflat încă despre ele. Iar în ceea ce privește Uh, Statele Unite, eu mă întreb de ce nu facem același lucru ca aceștia, de ce nu transmitem același mesaj clar ca și Statele Unite. Am avut această dezbatere deja uh, mai devreme cu privire la exemplul pe care îl oferă Statele Unite. Însă, aș vrea să știu de ce nu urmăm acest model. Și, rămânând la Statele Unite, ați spus că vom aplica acele standarde pe care le aplicăm peste tot în ceea ce privește uh, prevederile cu privire la drepturile omului. Sigur că și în uh, acordul cu Statele Unite avem uh, o clauză care se referă la dezvoltarea durabilă, dar lucrurile sunt cu totul diferite, este un alt tip de acord. De aceea cred că trebuie să adaptăm acordul la ceea ce se întâmplă acolo și în realitate, pentru că cu siguranță în Myanmar sunt mai multe probleme cu drepturile omului decât în Statele Unite și cred că toată lumea este de acord cu această afirmație. De asemenea, investițiile și acordul privind protecția investițiilor cu adevărat uh, vreți să mergeți pe modelul clasic, așa cum observăm uh, în acordul CETA, de exemplu, sau faceți lucrurile diferit? Mulțumesc, domnul Dartmouth. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, dacă îmi permiteți, fără să fiu impertinent, aș vrea să îl felicit pe domnul Făștohan pentru elocvența sa și pentru prezentarea sa foarte bine susținută și structurată. Nu multă lume care vine aici reușește acest lucru. Și de asemenea, aș vrea să profit de acest prilej pentru a ura bun venit doamnei Mara, care de asemenea are o elecvență foarte consistentă și este foarte precisă. Am o întrebare și m-ar interesa să-i aud pe cei orientați către stânga, răspunzând la ea. Domnule David Martin a abordat uh, tangențial acest subiect. Cifrele uh, menționate de domnul Van Stohen au fost următoarele. Investitorul major în acest moment în Myanmar este China. Ne-a spus deja de vreo 40 miliarde de dolari, dacă înțeleg bine. În comparație cu Statele Unite, cred că acolo era vorba de investiții de 2 până la 6 miliarde de euro, iar investițiile companiilor din statele membre ale Uniunii Europene se situează pe unde? undeva la un nivel foarte scăzut, ar spune oratorul. Există îngrijorări așadar, iar îngrijorarea noastră generală ca partid, pentru că nu pot vorbi numele altora din grup, este a unei politizări a comerțului. Însă, îmi amintesc că în 1900 ceva am fost acolo, în 1970 cred era o viză de tranzit pe care am avut-o și mi s-a părut că este o versiune tropicală a statelor europene. Nu știu dacă s-a îmbunătățit ceva, însă vreau să adresez o întrebare. Am deviat de la subiect. Poate că alți colegi ar putea să mă ajute. Atunci când spuneți că vom merge undeva în apropiere, nu vom reuși să ne apropiem de această zonă și ar fi bine totuși să o facem. Și respect această părere. E bine, ce se întâmplă cu adevărat este că poate apărea o altă țară, să spunem China, căreia nu-i pasă de drepturile omului deloc, pentru că dacă îți pasă de drepturile omului, e o problemă. Dar nu știu care ar putea fi răspunsul. Vă confruntați cu problema că nouă ne pasă de drepturile omului, de aceea credem că companiile europene nu ar trebui să ajungă în Myanmar. Costul pentru a toate da acestea este că toate investițiile vor veni din China, cărora nu le pasă deloc de drepturile omului. Nimic din ce spunem noi aici uh, la Parlamentul European sau la comisia aceasta, la alte comisii, nu afectează modul uh, în care uh, operează China în Myanmar. Pe de altă parte, aș vrea să știu uh, și doar adresez o întrebare, domnule președinte. Cum stau lucrurile? Ultima întrebare, vă rog. Întrebarea mea este către comi adresată Comisiei. Ați fi în favoarea la a face ceva uh, asemănător cu ceea ce se întâmplă cu statele care se pregătesc la aderare, să se ofere o perioadă de, de timp în care să se atingă anumite criterii, toleranță, libertatea uh, presei, uh, să ne asigurăm că nu există interferență politică și așa mai departe, până la momentul în care uh, se îndeplinesc aceste criterii și abia ulterior să se relaxeze regimul și să se înceapă comerțul cu Myanmarul. Am putea să anvizajăm, să luăm în considerare o astfel de idee. Președintele. Bun, mulțumesc. Voi adăuga și eu o întrebare pe care doresc să o adresez comisiei cu privire la clauza ISTS. Prin ISTS întotdeauna se vorbește despre drepturile investitorilor și mă întreb dacă nu a sosit timpul să discutăm uh, și despre obligațiile pe care le au investitorii în baza ISDS, mai ales în cazul uh, explicit al uh, relației cu Myanmarul. Bun, cine dorește să înceapă să răspundă? Domnule Polman. Um, yes, um, I believe um, Mr. Verstappen is not Dutch. Uh, mă tem că domnul Van Stappen nu este neerlandez, dar vorbește foarte bine această limbă. Totuși eu sunt olandez și uh, Întrebarea dumneavoastră este dublă. Vorbeați de profitabilitate și, pe de altă parte, la ce ne așteptăm? Avem o, vedere pe term- o viziune pe termen lung în ce privește Myanmar. Problemele sunt atât de multiple încât nu ne putem aștepta ca acestea să se poată rezolva rapid la nivelul autorităților și chiar și provocările cu care ne confruntăm noi, care țin mai mult de uh, mediul de afaceri și ar trebui să se rezolve la acest nivel, sunt uh, dificile și vor cere mult timp spre rezolvare. Inițial, nu. Răspunsul este nu, nu vom fi profitabili. Este vorba de foarte multă muncă, de formare, crearea sprijinului la nivel local, încercarea de a crea o platformă de încredere între angajatori și lucrători, pentru că nici acest lucru nu e de la sine înțeles și e un obstacol pentru multe din operațiunile noastre. Deci, înțeleg, cam acestea sunt obiectivele noastre. Și în primii câțiva ani nu ne așteptăm în niciun caz să, uh, ca afacerea să fie profitabilă. Însă ne așteptăm să fim în măsură să îmbunătățim companiile cu care lucrăm. Și pe termen lung, în acest sens, da, afacerea va deveni profitabilă, ne așteptăm. Ca dacă ne îmbarcăm într-o aventură, într-o um, companie uh, cu parteneri locali, e nevoie și de informații din partea lor și de cunoștințele de care dispun ei. Iată că în cele din urmă toate părțile implicate trebuie să fie protejate. Și cred că țările, respectiv companiile europene, pot să aducă o contribuție importantă în Myanmar la nivelul companiilor locale, dar și viceversa lucrând împreună, da, suntem în fața unei opțiuni viabile. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Stepen, ar dori să facă un comentariu. Președintele, vă rog să aveți răbdare. Stimați uh, colegi, acum uh, ne vom limita la limba engleză. Le mulțumim interpreților uh, pentru efortul depus până acum, însă nu vom insista pentru mai mult timp de lucru. Domnule Stepen, limba engleză